erste da? Jordan Zislik, ja. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen, ich darf Sie herzlich begrüßen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă urez bun venit la reuniunea noastră. Cum se mai întâmplă în viață, suntem cât de cât uh, în sală și putem să începem. În ceea ce privește ordinea de zi, vreau să vă fac următorul anunț. Se va schimba punctul, uh, uh, miercuri vom avea schimbare, vom schimba punctul 20 cu 21, așa cum s-a convenit la reuniunea coordonatorilor. Dacă nu există obiecții, ordinea de zi se adoptă așa cum a fost amendată. Doresc să vă atrag atenția asupra încă unui lucru. V-aș ruga să-i anunțați pe colegii care nu sunt aici să țină cont în momentul în care intervin de lungimea și dimensiunea ordinii de zi. Cu cât mai scurt, cu atât mai bine, pe șleau fiind spus. Avem primul punct de pe ordinea de zi, gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive. Doamna raportor este Romana Iordan Cizeli și uh, are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu cât se poate de succintă așa cum ați și solicitat, de fapt, în intervenția dumneavoastră. Aș dori să fac câteva afirmații generale și apoi să explic amendamentele. Săptămâna trecută am avut o reuniune cu raportorii din umbră. S-au adresat două întrebări. De fapt, s-a pus o întrebare esențială, dacă nu cumva ar trebui să retragem acest raport pentru ca apoi să-l amânăm pe mai târziu eh, din cauza cutremurului din Japonia. Am parcurs toate datele, am eh, analizat toate argumentele și nu văd niciun motiv de a amâna raportul. Consider că a sosit momentul să reacționăm acum și să ne continuăm activitatea. În al doilea rând, aș dori să fac un, o afirmație de ordin general. Este vorba despre participarea Parlamentului European în procedura de consultare. Am adresat întrebarea cum anume pot să, po poate să se țină cont de opiniile noastre, de avizele noastre. Și tocmai ce am fost informată de asistenta mea că Comisia Europeană tocmai ne-a trimis uh, răspunsul la întrebarea de satră. Domnul Laszlo Köplinger, uh, directorul general adjunct uh, al autorității maghiare de reglementare este astăzi în rândul nostru, este responsabil de această directivă la Consiliu și mă bucură faptul că a venit astăzi aici și că, iată, putem să discutăm și cu domnia sa. Este important ca Parlamentul European să conlucreze bine cu Consiliul pe acest dosar. În ceea ce privește acum amendamentele, iată ce am încercat să fac. Am dorit să fac ca această directivă să fie și mai consolidată prin amendamentele noastre. Astfel, am propus câteva amendamente ce vizează modificarea conținutului. O să le menționez pe acestea se discută despre uh, principiul um, irreversibilității. Discutăm despre faptul că deșeurile, trebuie tratate deșeurile radioactive prin prisma acestui principiu. Populația își dorește un bun control al deșeurilor radioactive. În al doilea rând, discutăm despre resursele financiare și despre faptul că este necesar ca regulile privind uh, resurse financiare să fie mult mai clar uh, stipulate. Principiul uh, celui care emite principiul celui care emite deșeurile radioactive și asumă răspunderii trebuie să fie respectat. De aceea avem nevoie de un control mult mai aspru, trebuie să se facă o raportare la comisie în acest sens și mijloacele financiare trebuie să rămână independente uh, față de actorii de pe piață, față de opțiunile politice. Tocmai de aceea, iată ce solicităm. solicităm ca parlamentele naționale să participe în calitate de autoritate de supervizare, supraveghere. Propunerea comisiei este foarte bună din perspectiva unei cooperări. Dorim uh, să evităm printr-un amendament să avem inițiative regionale ca scuză pentru întârzieri în ceea ce privește asumarea unei decizii privind deșeurile radioactive. În ceea ce privește depozitarea materialelor radioactive în afara Uniunii Europene, eu consider că acest subiect trebuie abordat și că ar trebui să fie permisă o asemenea acțiune. Există deja în acest sens o directivă în ceea ce privește transportul și depozitarea de materiale radioactive. La reuniunea cu raportorii din umbră am constatat următorul lucru. Se discută foarte mult despre export, însă prea puțin despre importul de materiale radioactive. Ne axăm așadar pe directiva aferentă acestui subiect și am încercat să soluționăm această problemă. Există și câteva solicitări în ceea ce privește îmbunătățirea transparenței transparența trebuie să existe și în ceea ce privește acordarea de autorizații. Nu doar uh, forța legislativă, puterea legislativă trebuie să fie cea care își asumă răspunderea în acest caz, în cel care, uh, cea autoritate care trebuie să asigure transparența, ci și persoana care primește autorizații în acest sens. Se stipulează dreptul la obținerea de informații, și, desigur, trebuie să fie implicați și experții. În ceea ce privește securitatea, uh, am luat foarte în serios acest subiect și domeniul asigurării securității, însă am intervenit puțin la nivelul definițiilor, unde am inclus anumite puncte importante, alte puncte ce țin de uh, securitate și obligativitatea de a, de a atesta securitatea au fost introduse în amendamente. Deci am tratat exhaustiv acest subiect. Apoi am introdus și principiul depozitării. Ce înseamnă acest lucru? Dorim să avem un nivel redus de deșeuri radioactive. Un nivel cât mai redus. Ceea ce înseamnă că trebuie să fim foarte atenți uh, din primul pas al, uh, din uh, prima etapă a obținerii deșeurilor radioactive pentru a diminua cantitatea acestora. În ceea ce privește mâna de lucru, nu este suficient să avem oameni pregătiți în acest domeniu. Nu, trebuie să avem personal și în domeniul cercetării și dezvoltării. În ceea ce privește persoane care au obținut autorizație de funcționare în acest domeniu, aceștia trebuie să emită uh, rapoarte la, în fața autorităților competente. Există programe naționale în acest sens și acolo trebuie să existe un sistem foarte clar de clasificare și catalogare a deșeurilor uh, radioactive. Doresc să adaug câteva amendamente acestui raport. Spre exemplu, vrem o separare clară între ceea ce este vizat de directiva privind securitatea nucleară și ceea ce este vizat de această directivă în particular. Nu trebuie să existe sau să apară lacune. Statele membre trebuie să-și actualizeze propriile programe nucleare și pentru a face acest lucru trebuie să beneficieze de experiența celorlalte state membre și de cea a organizațiilor internaționale. Iată un lucru pe care doresc să-l includ în uh, raport. De asemenea, aș dori să includ și următoarea solicitare – în programele naționale, răspunderea indivizilor trebuie să fie clar stipulată, precum și răspunderea instituțiilor. Cam atât uh, în ceea ce privește amendamentele. Termenul limită pentru predarea acestora este mâine la ora prânzului. Avem, ați primit raportul împreună cu o notă informativă. Așadar, termenul de depunere a amendamentelor este mâine la ora rânzul, după cum am spus deja. Am avut suficient timp la dispoziție pentru a pregăti aceste amendamente, a fost vorba de mai bine de trei săptămâni. Și împreună cu raportorii din umbră voi, face, voi elabora cât mai multe amendamente de compromis. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Doamna uh, Hall intervine prima. Aveți cuvântul. Thank you. I'm... Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc uh, raportoarei. Sunt de acord cu multe dintre propunerile pe care le face în amendamentele sale și mă bucur mai ales să văd ceea ce scrie în ceea ce privește transparența și necesitatea implicării opiniei publice uh, principiul poluatorul plătește și cerințele legate de finanțare. De asemenea, este important să nu lăsăm să se strecoare lacune și mă bucur că menționăm necesitatea de a aborda chestiunea deșeurilor militare, care prezintă riscuri foarte mari. Principalul aspect pe care aș vrea să-l menționez în amendamente ține de statele membre. Statele membre trebuie să aibă și o altă opțiune în afară de stocarea geologică a deșeurilor care nu mai sunt apoi recuperabile. Există o mare susținere pentru uh, depozitarea geologică, însă anumite state membre nu vor să pornească pe această cale. La ora actuală se fac cercetări și uh, suntem conștienți de faptul că toate elementele legate de siguranță sunt mai complexe decât am crede la prima vedere. Aș vrea să adăugăm o definiție a depozitării finale. Statele membre trebuie să facă fie planuri pentru uh, depozitare, fie pentru depozitare finală și depozitarea finală poate fi definită uh, ca fiind deținerea de material, de deșeuri uh, radioactive într-un loc în care nu există intenția recuperării, însă există posibilitatea recuperării în interesul siguranței. Pentru că la ora actuală acest concept nu este clar definit. Aș vrea de asemenea să există o clauză sunset în privința acestui text legislativ pentru că statele membre trebuie să uh, prezintă un raport după 10 ani și Comisia va evalua apoi acțiunile statelor membre. Deci ar trebui ca textul să fie în vigoare 15 ani, după care să putem revizui acest text, ținând cont de progresele științei. Să existe deci o clauză de caducitate. Una este să depui deșeurile în aceste uh, locuri de depozitare și alt uh, ceva este să permiți depozitarea uh, finală. Trebuie să existe, deci, o alternativă la depozitarea geologică. Sunt de acord cu raportoarea în privința faptului că depozitarea interimară nu este satisfăcătoare statele membre trebuie să se gândească care este soluția finală în privința depozitării deșeurilor uh, radioactive și am venit cu un amendament în așa fel încât uh, aceste deșeuri să nu rămână undeva pe o perioadă nedeterminată fără să se ia o decizie în privința lor. În sfârșit, în ceea ce privește transportul deșeurilor, cred că este de bun simț ca statele membre să ajungă la un acord în privința uh, punerii în comun a unor facilități de depozitare. Este de bun simț să existe un acorduri între statele membre, însă deșeurile nu trebuie să poată fi exportate în afara Uniunii Europene pentru că nu avem cum să controlăm cum este gestionat uh, materialul radioactiv odată ce uh, trece de granițele Uniunii Europene. Deci uh, sunt de acord cu prevederile care privesc depozitarea uh, în Uniunea Europeană, însă nu și cu cele legate de uh, transportarea lor în afara Uniunii Europene. Domnul Tof- Tofnovski. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc raportoarei Aș spune că Discuția nu este ușoară la ora actuală, dar este importantă pentru a ajunge la niște reguli europene. Mă bucur că am găsit o formulare care vine cu soluții la problemele menționate de colega noastră. Cooperarea dintre statele membre, punerea în comun a instalațiilor de depozitare, sau problemele legate de exportul de combustibil uzat sau de deșeuri radioactive. Trebuie să ne asigurăm că dispunem de dosare complete în ceea ce privește tratamentul ulterior al acestui combustibil uzat. Sunt uh, convins că pentru a nu complica soluțiile tehnice deja existente și pentru a nu demara un proces administrativ prea complex, sunt convins de faptul că se poate găsi o soluție mai simplă. Dacă se ajunge la un proces administrativ complex, se îngreunează transparența și uh, informarea publicului. Nu mai avem în acest caz o viziune completă cu privire la gestiunea combustibilului uzat și uh, gestiunea deșeurilor radioactive, chestiuni atât de importante pentru cetățenii europeni. Cred că discuțiile pe marginea acestui raport au fost dificile, însă ne-au permis să îmbunătățim uh, simțitor raportul și în numele grupului meu politic aș vrea să spun că anumite elemente au fost foarte bine soluționate de către raportoare și o susținem. Mulțumesc! Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Uh, a múlt heti parlamenti... Doamna Herzog. Mulțumesc, uh, Domnule președinte, dezbaterea de săptămâna trecută de la plenară ne-a arătat uh, cât de uh, divergențe sunt uh, punctele noastre de vedere cu privire la energia nucleară și că ele depășesc liniile între grupurile politice și între partidele politice. Uh, Trebuie să ținem cont de punctele de vedere divergente între grupurile, în, în grupurile politice, dar există un acord, cel puțin, uh, între cele două mari grupuri politice. Indiferent de ce s-a întâmplat în trecutul recent sau poate chiar tocmai de aceea, în ce privește gestionarea uh, deșeurilor nucleare, trebuie să facem progrese. Și deci sprijinim această idee uh, pe care marșează și Consiliul. Aș dori să mulțumesc Consiliului să profit de ocazie pentru a mulțumi Consiliului pentru că vorbim despre tratatul Euratom și de o directivă uh, care intră în uh, sfera de aplicare a acestui tratat. Deci Consiliul nu a trebuit doar să negocieze cu noi, însă și multe documente pe care le elabora Parlamentul au trebuit să fie consultate. Consiliul a trebuit să țină cont de uh, ele. Uh, prezența Consiliului în sală astăzi e un semn uh, bun, faptul că Consiliul participă și urmărește dezbaterea, că putem continua înainte. Continuăm să credem că va trebui să întrunim următoarele cerințe. În primul rând, cerințele financiare și chestiunile de finanțare trebuie să fie tratate cu uh, mai multă atenție și de asemenea să ținem cont și de viziunea pe termen lung mai ales în ce privește investițiile în cercetare și dezvoltare și, de asemenea, acceptarea acestui concept de către opinia publică. Și aici au fost uh, depuse sau vor fi depuse cele mai multe uh, amendamente. Salutăm programele naționale, uh, salutăm și atitudinea Comisiei cu privire la aceste programe și sperăm să avem uh, cât mai multă cooperare între statele membre. Aș dori să mă refer uh, la uh, elementele care au fost în parte menționate de către colegi și care nu au fost uh, poate în totalitate abordate. Chestiunea securității. Când a fost uh, întocmită această directivă, mă refer la directiva cu privire la deșeurile nucleare, toată lumea a credea că directiva cu privire la securitatea nucleară, care fusese tocmai fusese adoptată, era în proces de în curs de implementare. Uh, Problema e că chestiunile legate de gestiunea deșeurilor nucleare, mai ales la comisie, ar trebui să fie uh, tratate în acest context. Și au, uh, s-a schimbat uh, contextul, pentru că după testele de stres, care vor avea loc până la sfârșitul acestui an, va trebui să fie amendată directiva cu privire la securitatea nucleară. Și toate aliniatele legate de deșeurile nucleare ar trebui să fie finalizate în această directivă cu privire la siguranța nucleară, care oricum urmează să fie revizuită datorită acestor uh, teste de uh, stres. Deci ar trebui să revizuim aceste aliniate, mi se pare în orice caz mai logic uh, să facem așa și, bineînțeles, vom avea o dezbatere, vor fi înaintate foarte multe amendamente și vom încerca să reținem cele mai bune uh, amendamente. În ce privește gestiunea deșeurilor nucleare, o altă chestiune foarte importantă și cu siguranță vom uh, depune amendamente în acest domeniu, oricine uh, gestionează deșeurile nucleare nu va putea să aibă uh, un monopol aș dori să menționez trei elemente în acest sens. Trebuie să obligăm operatorii care uh, depozitează deșeurile nucleare să reducă la maximum uh, cantitatea de aceste deșeuri. Pentru că uh, experiența ne-a arătat că uh, în momentul în care un operator depozitează cantități mari de deșeuri nucleare, Uh, de, uh, această activitate uh, devine rentabilă pentru operatorul. Pentru noi important este să reducem cantitățile și să punem accentul pe, pe, pe siguranța maximă. Până mâine vom depune un amendament în acest sens. Un alt element important e că nu ar trebui să se discrimineze intrarea pe sau intrarea noilor actori pe piață oricine activează în acest domeniu generarea de energie nucleară va trebui să se asigure că oriunde s-ar afla pe teritoriul Uniunii Europene are acces la uh, piață, la acces nestingerit. De asemenea, activitățile de import și export trebuie examinate în această lumină. Noi considerăm că restricțiile la export reprezintă o uh, chestiune care ar putea da naștere uh, poziției de monopol și noi nu putem sprijini o astfel de uh, propunere. Pentru că în întreaga lume există foarte puține proiecte cu privire la depozitarea nucleuri, deșeurilor nucleare. Uh, și uh, cred că ar trebui să ne asigurăm că gestionarea și depozitarea se face în condiții de securitate și nu să, uh, uh, să interzicem uh, intrarea unor noi actori pe piață piața europeană ar trebui să fie, uh, să fie deschisă, uh, ceea ce nu înseamnă că securitatea ar trebui să aibă de suferit. În numele meu și numele grupului meu, cel puțin a majorității colegilor, tendim, uh, tindem să fim de acord mai degrabă cu uh, Consiliul și cu raportorul. Și în acest context, uh, cred că e foarte important să ne mișcăm repede, pentru că dacă ne uităm la impactul raportului Parlamentului, e foarte important să ne asigurăm că raportul nostru e votat înaintea ședinței Consiliului pentru a ne încadra în timp. Vom face în orice caz tot ce ne stă în putință în acest sens. Vă mulțumesc! Propun să pornim cronometrul pentru ca toată lumea să intervină timp de do- maximum două minute, altfel nu vom reuși să ne încadrăm în timp. Urmează acum domnul Butikofer. Domnule președinte, eu nu cred că voi reuși să mă încadrez în cele două minute. Uh, și nici nu știu dacă este bine că se impune acest timp. Domnule Beautycofer, spune președintele, doar ca să clarificăm situația. Am lăsat pe cei dinainte să vorbească mai mult, fiindcă era vorba despre raportorii din umbră. Acum va, defini puțin, va, va deveni puțin mai dificilă situația, dar dacă încearcă fiecare să-și respecte timpul alocat, cred că ne vom descurca foarte bine. Domnul Beautycofer reia. O să încerc să mi prescurtez intervenția. E bine, atunci nu mă mai refer la uh, cuvintele de laudă pe care vreau să le adresez doamnei raportoare, ci mă referi strict la aspectele mai critice. Și pentru asta dumneavoastră sunteți de vină acum, domnule președinte. În primul rând, în ceea ce privește definirea deșeurilor radioactive. Ei bine, în ceea ce ne privește, definiția uh, prezentată aici este una prea slabă. A existat o discuție amplă în ceea ce privește cât de mare ar trebui să fie speculația în ceea ce privește viitoarele soluții tehnice potențiale, dacă, spre exemplu, o viitoare utilizare este prevăzută sau luată în considerare, foreseen, considered, acum s-a preferat cuvântul envisaged, avută în vedere. Deci a spune envisage, a avea în vedere, uh, este un lucru care sugerează foarte multe. Putem să ne imaginăm foarte multe lucruri în acest context. Și tocmai de aceea definiția uh, aceasta acordată deșeurilor radioactive poate să fie foarte ușor ocolită. Nu suntem de acord de asemenea cu faptul că atunci când discutăm despre uh, deșeurile de uraniu, acestea trebuie să fie uh, eliminate din uh, ecuație. Există, de exemplu, deșeuri radioactive care rezultă în momentul în care se întreprind anumite activități de minerit și acestea sunt omise din această definiție. Deci, de aceea definiția este mult prea slabă. Și în al doilea rând, aș dori să mă refer la portița ce se deschide exportului aici. Este un lucru foarte important de menționat. S-a spus că dacă impunem anumite limitări, se creează poziții de monopol. Însă, iată, în acest context, dacă se creează aceste lacune um, la, nivel, la nivelul exporturilor, se creează o zonă a insecurității. Cunoaștem cu toții uh, situația din Maiac din Rusia. Trebuie să ne îndreptăm atenția într-acolo pentru a vedea care sunt exact riscurile implicate de exportul de deșeuri radioactive din Uniunea Europeană. Sunt de acord cu doamna Hall aici. Ar trebui ca cel puțin să ne asigurăm că deșeurile produse în Uniunea Europeană sunt apoi depozitate în Uniunea Europeană. Asta, mă, măcar atât, dacă nu stipulăm foarte clar că trebuie ca deșeurile să rămână pe teritoriul statului ce le-a produs. Domnul comisar Oettinger a spus că dorește să împiedice exportul de deșeuri nucleare și a fost unul dintre punctele centrale cu care Comisia s-a prezentat. Mi s-a părut un, um, un lucru înțelept și extrem de responsabil și este păcat că se încearcă aici la Comisie să se uh, treacă cu vedere acest aspect. Și ultimul aspect, domnule președinte, uh, este acela care iarăși îmi pune probleme. Este vorba despre definiția reversibilității. În Germania vedem foarte clar cât de important este acest principiu în prezent. Însă, dacă se alege o definiție care permite ca anumite state membre să lasă deschisă uh, um, portița depozitării deșeurilor radioactive prin uh, intermediul principiului reversibilității, atunci este foarte clar că impunem niște marje mult prea mici, fiindcă deșeurile astfel depozitate pot să devină reversibile cu costuri extrem, extrem de ridicate. Și tocmai de aceea o definiție atât de slabă nu este de dorit aici. Ne bucură faptul că există uh, principiul poluatorul plătește. Ne bucură faptul că s-au menționat deșeurile militare în acest raport. Există, într-adevăr, capitole bune, însă considerăm că la celelalte capitole nu se ține cont de uh, Uh, criteriile promise de domnul Oettinger. De exemplu, uh, de exemplu, uh, domnul Oettinger a stipulat că este nevoie să mizăm pe tehnică și pe cunoaștere. Nu se deduce acest lucru din raport. Domnul Hennigan are cuvântul, spune președintele. monsieur le président. Deux minutes. Mulțumesc, domnule președinte. În comunitățile de comune am dezbătut eliminarea deșeurilor cât mai aproape de locul de producere a acestora. Și dacă am reflectat la această chestiune, mi se pare normal să ajungem și la o decizie în privința eliminării deșeurilor nucleare cât mai aproape de locul generării acestora. Mi se pare de asemenea firesc să li se ceară celor care au produs deșeurile să se ocupe de Uh, eliminarea lor. Nu prea înțeleg cum vor reuși să obțină acest lucru Parlamentul și uh, Comisia. În Franța, producția de energie se făcea în cadrul unui serviciu public și toate sursele de energie au beneficiat de economiile care s-au făcut prin uh, producerea de energie nucleară pentru a se dezvolta și reamenaja. Gazul a beneficiat de fondurile care au fost declarate prin uh, industria nucleară, hidrau, industria hidraulică de asemenea. Toată lumea a beneficiat. De puțin timp ni s-a spus că e nevoie de, uh, de, de două societăți de energie, EDF și GDF, asociate unor întreprinderi private. Cum vom face pentru a repartiza în mod echitabil costul gestiunii deșeurilor între uh, întreprindere având în vedere că toată lumea a beneficiat la un moment dat de economii. Cred că statele membre care au luat astfel de decizii trebuie să gestioneze inteligent chestiunea siguranței cetățenilor. Și dacă trebuie să se facă asociații între țări, ele trebuie controlate. În ceea ce privește chestiunea monopolurilor, aș vrea să vă amintesc că sub pretextul liberalizării se găsesc în Africa bidoane de produse chimice îngropate sau vapoare pline de produse toxice care eșuează. Și asta pentru că falși antreprenori fac bani Uh, în, uh, sub pretextul asigurării siguranței. Mulțumesc, domnul uh, Vidal Quadras. Thank you, President. First of all, I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc, în primul rând, raportoarei pentru munca excelentă pe care a făcut-o. Este adevărat că după accidentul de la Fukushima, scenariul pe termen scurt s-a schimbat și această directivă este mai necesară decât oricând. În uh, Parlament există opinii divergente în privința uh, rolului mixului energetic. Opiniile sunt atât de diverse încât nu am putut uh, adopta o rezoluție cu privire la Fukushima la ultima sesiune plenară. Energia nucleară și deșeurile radioactive sunt o realitate și uh, trebuie să ne confruntăm cu această realitate. Susțin amendamentele doamnei Jordan în privința necesității uh, creșterii transparenței în ceea ce privește difuzarea de informații. Sunt de acord uh, cu obligația deținătorii de autorizații de a comunica cu autoritățile de reglementare sunt de acord uh, cu uh, condiționalitatea, uh, sunt de acord cu foarte multe propuneri. Salut de asemenea um, importanța acordată cercetării, precum și principiul reversibilității. Salut de asemenea importanța pe care o acordă grupului autorităților de reglementare naționale. Există un aspect delicat și anume aceste depozite regionale. Sunt de acord cu raportoarea în privința faptului că trebuie să apărăm anumite principii fundamentale înainte de a lansa astfel de cooperări. Poate că ar trebui să discutăm despre cât de în detaliu se pot uh, reglementa aceste elemente, însă sunt de acord cu faptul că dacă stabilim niște principii de bază, facem deja pasul uh, esențial. Cu permisiunea dumneavoastră, doamnă Jordan, aș uh, avea o altă opinie în privința unui aspect, și anume articolul cu privire la finanțare. Ceea ce contează este ca banii să fie disponibili, să fie disponibile acolo unde e nevoie de fonduri. În 2004, uh, o anumită inițiativă a eșuat din cauză că s-au solicitat prea multe fonduri în Consiliu. Cred că de aceea Comisia are acum o poziție mai prudentă, însă nu și uh, mai puțin eficace. Urmărim uh, propunerea Comisiei în această privință. Vă mulțumesc pentru munca excelentă și uh, aștept următoarele dezbateri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Intervenție fără microfon din partea președintelui. Yes, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să o felicit pe Romana pentru raportul său excelent, pentru tot ce a făcut până acum. Aș dori să mă axez pe o chestiune doar. Aș dori să îmi exprim îngrijorarea în ce privește eventualele probleme legate de punerea în aplicare articolului 4.3, această cerință de a uh, uh, deci de a se elimina orice uh, deșeu uh, nuclear pe teritoriul Uniunii Europene, pentru că această propunere mi se pare mult prea restrictivă și s-ar putea să creeze atât chestiuni uh, uh, ecologice cât și socioeconomice nu este foarte clar cum interesul Uniunii Europene ar putea să fie apărat prin interzicerea uh, exportului de uh, deșeuri în țările terțe. În primul rând, am putea să punem în pericol uh, contractele pe termen lung de către anumite state membre cu țări terțe. Iar aceste contracte Uh, sunt gestionate de către Agenția de uh, Furnizare Euratom. În al doilea rând, acest articol ar face ca soluțiile regionale și globale să devină imposibile și astfel s-ar submina inițiativele regionale și globale în curs. De exemplu, inițiativa de reducere a amenințării mondiale în care nu participă țări neeuropene. Prin această interzicere vom izola Uniunea Europeană și de țările vecine de la soluții globale și regionale, când de fapt ar trebui să facem exact pe invers. Ar trebui să încurajăm această cooperare tocmai pentru a ajunge la o securitate globală mai bună. Știm cu toții că siguranța nucleară și uh, siguranța deșeurilor radioactive uh, nu cunosc uh, granițe. Această propunere are și consecințe economice. E clar că în țările mici, în care apar probleme nucleare, povara reprezentată de construirea unei facilități de depozitare a deșeurilor ar putea face ca uh, construirea unei uh, centrale nucleare să devină uh, neeficientă, neviabilă din punct de vedere economic. Și de aceea cerințele acestui articol contravin dezvoltării energiei nucleare sau încurajării energiei nucleare din Europeană. Mă întreb dacă asta ne propunem noi să facem cu această directivă. E foarte clar că conceptul subiacent respectiv uh, interzicerea totală, ar trebui să fie examinat cu atenție. Vă mulțumesc. Domnul Belet. Vă rog să stingeți microfonul, domnule Vidal Quadras. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, vă mulțumesc. Așa cum ați spus, uh, nu am uh, la dispoziție decât două minute, deci mă voi limita la două articole, 3 și 10. În ce privește articolul 3, e vorba de o definiție. Vorbiți de depozitarea la mare adâncime, care ar fi un fel de depozitare definitivă. Ori s-ar putea să se creeze astfel confu confuzii, pentru că cuvintele potențial și uh, stocare definitivă ar putea să ne permită să tragem concluzia că orice uh, instalare de depozitare ar trebuia să devină un fel de uh, facilitate de uzină de depozitare definitivă. Ori mie mi se pare că nu așa ar trebui să fie. Uh, cred că pe planul uh, securității am ajunge la soluții mai puțin uh, bune decât cele uh, actuale. Deci cred că trebuie să încercăm să precizăm puțin această definiție. Articolul 10 și amendamentele aferente propuse de către raportor. E vorba de mijloacele financiare, de costurile pe care statele trebuie să le prevadă pentru a finanța aceste costuri vă referiți în primul rând la costurile legate de întreținere, la costurile de funcționare. Pentru că o, o uh, instalare de stocare de depozitare la suprafață e valabil, dar pentru un depozit la mare adâncime situația se complică, cel puțin așa spun uh, socialiști, uh, specialiștii, îmi cer scuze. Uh, securitatea acestor instalații de stocare subterană nu vizează doar întreținerea. Nu știu, prin întreținere vă referiți doar la o supraveghere constantă? Dacă așa este, vă rog să precizați. Deci aș dori să-mi spuneți ce înțelegeți prin uh, costuri de întreținere. Și o ultimă observație în ce privește de chestiunile financiare și de banii necesari. Aceste fonduri vizează uh, faptul că trebuie să ținem cont de toate aspectele legate de securitatea nucleară, nu-i așa? O asigurare nucleară vă, e acoperită de acest concept sau nu? Mai avem 15 minute la dispoziție, spune președintele, după care vine doamna comisar. Aș dori să dau cuvântul atât reprezentanților uh, Consiliului cât și reprezentantului Comisiei și apoi din nou raportoarei. De aceea v-aș fi extrem de recunoscător celor care urmează uh, să intervină dacă, se, țin, dacă respectă timpul alocat. Um, urmează domnul Faros de la Comisie. Aveți cuvântul. Äh, äh. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Permiteți-mi eh, ca în ciuda faptului că ne presează timpul să mă adresez raportoare și să îi mulțumesc pentru acest raport foarte bun. Aș dori să mă refer pe scurt la câteva aspecte menționate astăzi în cadrul dezbaterii. În primul rând, discutăm despre principiul reversibilității. Reversibilitatea nu a fost exclusă în uh, propunerea noastră și am lăsat acest subiect explicit deschis. Însă nu am prezis și nu am prescris ca reversibilitatea să fie obligatoriu permisă în anumite condiții. Fiecare stat membru care dorește să um, stipuleze acest principiu pe viitor, va trebui să formuleze propriile sale reguli. Reguli care lor actuale sunt foarte diferite la nivelul statelor membre. Așadar, nu excludem acest lucru, ci lăsăm uh, totul la latitudinea statelor membre pentru a defini acest uh, principiu. În ceea ce privește resursele financiare, consider că domnul Vidal Quadras, în intervenția sa, a clarificat foarte bine care sunt sensibilitățile ascunse în spatele acestei noțiuni. Ce vrem noi, cei de la Comisie? Vrem să se asigure că resursele financiare există în momentul în care este nevoie de acestea pentru construirea unei facilități de depozitare finală. Comisia a mers dincolo de aceste lucruri. Avem o recomandare din anul 2006 în acest sens și vedem că aceasta uh, a fost implementată uh, foarte bine. Parlamentul, desigur că poate să meargă mai departe și să solicite um, reguli adiționale. Însă, în intervenția mea, aș dori să subliniez încă o dată ce este de fapt important. Este important să avem aceste resurse financiare. Nu este important să inventăm procedura punerii la dispoziție acestor bani. Și apoi, un aspect politic pe care aș dori să-l menționez aici este cel referitor la interdicția exportării de deșeuri nucleare în terțe state. Trebuie să se facă, în primul rând, diferența între deșeu radioactiv și uh, deșeuri care pot să fie recondiționate. Eu cred că domnul comisar, în nenumărate rânduri, a spus că poate să garanteze siguranța abia atunci când poate să influențeze siguranța la facilitatea de depozitare. Ei bine, domnul comisar poate să-și exercite influența asupra acestor facilități de depozitare doar în momentul în care acestea se află pe teritoriul comunității europene. Așadar, deșeul obținut pe teritoriul Uniunii Europene trebuie în principiu să rămână aici pentru ca comisarul să poată să influențeze ceea ce se întâmplă cu, acestea, cu acesta. Comisarul a spus că știe foarte bine că există o discuție pe acest subiect la Consiliu și de asemenea știe că va exista o propunere de compromis pe acest subiect. Însă, noi uh, și vom analiza, mă scuzați, uh, foarte în detaliu propunerea de compromis. Însă, deocamdată, se stipulează foarte clar ideea că dacă vrem să avem facilități de depozitare sigure, acestea trebuie să fie unele care pot fi influențate și în terțe state nu prea putem să exercităm o asemenea influență. În ceea ce privește celelalte aspecte, sigur că vom analiza rapoartele, inter- uh, rapoartele naționale și sigur că subiectul securității trebuie tratat în detaliu, uh, mai ales prin prisma acordării de autorizații. Însă cred că există o neînțelegere aici. Asta în ceea ce privește definirea depozitării finale. Depozitarea finală este pentru experți un subiect extrem de contradictoriu. Și mă adresez aici uh, doamnei Hall. Cuvântul disposal, deci depozitare, conține de fapt uh, cuvântul final. De exemplu, depozitarea este în acest caz de 30 de ani și dacă nu se stipulează această perioadă, atunci este depozitare interimară. În ceea ce privește depozitarea interimară, uh, v-aș ruga să ținem cont de ceea ce s-a întâmplat la Fukushima și de învățămintele ce le putem trage. Știm că depozitarea interimară nu reprezintă o soluție sigură pe termen lung pentru viitor. Depozitarea interimară înseamnă, de fapt, depozitare fără control. Și de aceea prin această directivă dorim să evităm aceste situații dacă dorim să îmbunătățim securitatea. Domnule președinte, știu că ne presează timpul foarte tare și tocmai de aceea mă opresc acum aici. Am dorit să uh, mă refer strict la aspectele esențiale. Mulțumesc! Ședintele, mulțumesc pentru clarificări și pentru ajutorul acordat. Dăm cuvântul acum domnului Laslo Kobling, reprezentantului președinției în exercițiu. Aveți cuvântul. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy itt... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Sunt extrem de încântat să mă aflu astăzi în rândul dumneavoastră. Aș dori să îi mulțumesc doamnei raportoare foarte mult pentru comentariile făcute. Îi mulțumesc pentru faptul că ne-a oferit aceste comentarii mai devreme. A, în intervenția sa, doamna raportoare a făcut niște remarci foarte importante. În versiunea de vinerea trecută, chestiunea reversibilității a fost deja abordată și au fost abordate și subiecte ce țin de cercetare și dezvoltare. Deci vedem că există sincronizare la cele două instituții în termen de subiectele abordate. Aș dori să mă refer la export și import de deșeuri radioactive. Președinția maghiară a acordat uh, o importanță aparte subiectului siguranței facilităților de depozitare a deșeurilor nucleare. Și, de asemenea, uh, directiva privind uh, combustibilul uzat și deșeurile radioactive a fost o directivă pe care um, am analizat-o îndeaproape. Vrem să avem în curând un, o propunere de directivă care să fie acceptabilă uh, pentru toate statele membre. În ceea ce privește uh, interdicția uh, sau restricția de exporturi, iată aici avem un subiect unde trebuie să găsim un compromis. Aș dori de asemenea să subliniez încă două subiecte. Mai multe persoane au făcut referire la accidentul nuclear din Japonia și la învățămintele ce pot fi trase, dat fiind acest subiect împărtășim concluziile uh, din, ale summitului din 25 martie referitor la măsurile de securitate ce trebuie adoptate cât mai curând cu putință. Așadar, trebuie să primim autorizația de a ne mișca mult mai rapid. Și un ultim comentariu se referă la ceea ce s-a realizat în anul 2009 când am reușit să adoptăm directiva privind siguranța nucleară. Această directivă a fost o directivă cadru. Ne-a oferit oportunitatea de a determina, de a determina autoritățile europene să proceseze anumite nivele de referință care să fie apoi preluate de toate statele membre și care să fie apoi introduse în reglementările naționale privind deșeurile radioactive. Trebuie să uh, ne asigurăm că această directivă cadru este implementată cât mai repede cu putință pentru ca activitățile să poată să demareze și pentru a crea un alt, uh, um, o altă facilitate de, de aceeași natură și pentru uh, directiva avut în vizor acum. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul încă o dată doamna raportor pentru concluzii. Begom. Mulțumesc, spune raportoarea. Mulțumesc tuturor colegilor, mulțumesc comisiei și mulțumesc Consiliului pentru comentariile făcute. Am fost extrem de încântată să ascult comentariile dumneavoastră. mi-am dat seama că vom putea ajunge uh, la compromis uh, pe anumite subiecte, însă există în continuare opinii divergente și ne va fi destul de greu, pe de altă parte, să ajungem la un compromis uh, în ceea ce face aspectele mai problematice. Văd că definițiile trebuie să fie în continuare analizate, fiindcă există chestiuni nesoluționate încă. toate observațiile făcute în sensul îmbunătățirii securității vor fi analizate, le voi acorda o atenție specială. S-a discutat despre piața internă și despre faptul că aceasta trebuie să rămână în continuare funcțională. Colegii mi-au atras atenția asupra faptului că Parlamentul European trebuie să emite soluții acceptabile pentru a fi luați în serios de celelalte instituții europene. Ei bine, voi lua în calcul și aceste opinii. Domnul Belet mi-a adresat o întrebare. M-a, a întrebat ce înțeleg eu prin activitățile de întreținere. Ei bine, sunt avute în vizor toate instalațiile uh, care cad sub incidența acestei directive. Însă acestea nu vor uh, fi umplute de deșeuri din start și închise apoi cu lacătul, ci mă refer la un tratament care durează mai mulți ani. Aici, sigur că m-am gândit și la activitățile de control și supraveghere, lucruri care sunt luate în vizor deja. În ceea ce privește resursele financiare și um, tot ceea ce ține de securitate nucleară. Trebuie să existe o distinție clară între directivele existente deja pe acest subiect. De câte am înțeles, acest lucru se încadrează uh, la directiva privind securitatea nucleară. Apoi, în ceea ce privește finanțarea și, solicit- și regulile aferente finanțării. Ei bine, prin propunerea noastră noi mergem dincolo de ceea ce a propus Comisia. Știu că Consiliul probabil nu va accepta aceste propuneri. Am văzut ce s-a întâmplat în 2002, 2003 și ce s-a discutat pe atunci. Știu de ce pe atunci directiva nu a fost acceptată. S-a întâmplat acest lucru fiindcă au existat prea multe detalii în ceea ce vește resursele financiare. Deci, trebuie să fim cât se poate de realiști. Este foarte important să avem la dispoziție aceste resurse financiare în momentul în care avem nevoie de acestea. Trebuie să ținem cont și de temerile populației europene. Trebuie să existe o, o, o, un soi de control și de supraveghere. Eu cred că împreună vom reuși să găsim un limbaj comun în ceea ce privește subiectul finanțării. Apoi, în ceea ce privește chestiunea exportului, s-au făcut multe comentarii pe acest subiect și sunt deschisă dezbaterii ulterioare. Trebuie să găsim un compromis. Eu cred că acest capitol nu trebuie declarat încheiat deja. Pot să vă ofer un exemplu din Slovenia. Avem o centrală nucleară care aparține pe jumătate Sloveniei, pe jumătate Croației. Croația este la ora actuală un stat terț, nemembru. Avem un tratat bilateral potrivit căruia Croația preia jumătate din deșeurile radioactive. Prin noua directivă, nu trebuie să împiedicăm acest lucru, nu trebuie să împiedicăm ca Croația să întreprindă asemenea activități. Așadar, se va ține cont de toate aceste opinii și uh, voi, uh, îi voi asculta pe toți cei care au ceva de spus pe acest subiect. Președintele, mulțumesc. Această dezbatere este așadar închisă. Vă atrag atenția asupra faptului că avem un calendar modificat. Termenul de depunere a amendamentului este 12 aprilie, ora prânzului nu este un lucru ce ține de noi, ci de traducători. Traducătorii au dorit acest lucru, au dorit această amânare pentru a putea să traducă textele. Pe 5 mai vom avea încă un schimb de vederi și pe 26 mai este foarte probabil să luăm o decizie finală la Comisia ITRE. Vom ajunge la plenara a doua din iunie pentru a lua o decizie finală. Cam atât în ceea ce privește acest subiect. Este considerat încheiat. Și aproape la timp ajungem la următorul punct, la punctul 4. Însă, doamnă comisar, nu a ajuns încă. Iată, noi am reușit să ne încadrăm în timp. Însă este foarte clar o chestiune de uh, secunde, după cum spune secretariatul. Eu propun să așteptăm un minut, două și apoi continuăm, fiindcă nu are sens să începem acum un alt punct de pe ordinea de zi. Dragi colegi, dragi colegi, reuniunea este, eh, este redeschisă. Eu urăm bun venit eh, doamnei eh, vicepreședinta Comisiei Nelly Cruz. V-aș ruga să mă ascultați. Îi urez bun venit, doamne comisar Nelly Cruz, și îi ofer imediat cuvântul pentru a ne introduce în temă. Apoi o să avem posibilitatea să-i adresăm întrebări. Avem timp până la ora 17. Doamnă Cruz, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere pentru mine de a reflecta la diverse aspecte împreună. Vă voi spune ce am făcut, ceea ce facem și ce vom face. Și este important pentru mine să aud ce aveți de spus înainte de a porni mai departe pe drum. Este important să avem un dialog continuu într-un spirit de deschidere. După consultări extinse la începutul mandatului, am trecut la acțiune începând cu luna septembrie. Am adoptat pachetul cu privire la internetul în bandă largă. Există o comunicare pe această temă, propunerea de program cu privire la spectrul radio și recomandarea cu privire la accesul la internet. Am urmărit îndeaproape activitatea comisiei dumneavoastră și nu vreau să vă flatez, dar uh, pot spune că știu ce discuții se poartă în legătură cu portofoliul meu raportul dumneavoastră în ceea ce privește comunicarea cu privire la internetul în bandă largă este relevant și are o foarte mare legătură cu ceea ce se pregătește. Îi mulțumesc raportoarei și mulțumesc membrilor Comisiei ITRE pentru sprijinul pe care ni l-au acordat. În ceea ce privește spectrul radio, programul cu privire la politica de spectru radio. Cu toții suntem pentru utilizarea eficientă a spectrului. Și trebuie să găsim și o cale pentru a asigura utilizarea eficientă a spectrului și pentru a ne adapta la amploarea pe care a luat-o traficul de date. Miza este extraordinar de mare odată la trei luni apar noi cifre, noi prognoze, care sunt tot mai impresionante. Așa că Parlamentul, Consiliul și Comisia împreună trebuie să ajungă la soluții de compromis și nu este un obiectiv ușor de atins. Timpul ne presează, lumea este în mișcare și nu așteaptă Europa. E o chestiune importantă pe care voiam să o menționez. Știu că această comisie va vota mâine un text important și sper că va adopta acest text în a doua lectură împreună cu Consiliul. Vă asigur că am ascultat cu atenție Parlamentul European și Comisia apreciază importanța spectrului pentru radiodifuziune. Nu avem de ales între internetul bandă largă și radioteleviziune. Vrem să răspundem la necesitățile ambelor, însă pentru aceasta trebuie să dăm dovadă de deschidere. În ceea ce privește siguranța cibernetică, știu că este un aspect care vă preocupă foarte mult. Atacurile electronice împotriva instituțiilor europene au arătat că avem nevoie de reacții la astfel de riscuri la care sunt expuse instituțiile. Domnul Șefcovici și cu mine am uh, abordat această chestiune în mod constructiv și am hotărât să instituim o echipă începând cu 1 iunie, o echipă care să reunească expertiza care se află în instituții. Este un pas istoric și când le spui celor din exterior, spun că este normal să existe o astfel de inițiativă, însă este o premieră această cooperare între cele trei instituții. Și cooperare care se va concretiza începând cu 2012. Parlamentul uh, vrea să pună la dispoziție experți în ceea ce privește siguranța cibernetică pentru a uh, participa la această inițiativă. În ceea ce privește Agenția Europeană responsabilă de securitatea rețelelor și informației, ați adoptat o propunere de regulament care extinde uh, mandatul ENISA cu 18 luni și cred că trebuie să ne facem treaba și să adoptăm acest regulament în mai. Având în vedere importanța securității rețelelor și informației, e nevoie de acțiuni urgente și trebuie să finalizăm procedura legislativă cu privire la ENISA cât mai curând cu putință. Sunt sigură că vom avea ocazia să dezbatem această chestiune în prima lectură care va interveni în noiembrie. Comunicarea cu privire la CIP a fost prezentată în martie. Este importantă pentru coordonarea europeană și globală. Și uh, nu e nevoie să insist asupra faptului că securitatea electronică este o chestiune globală. Suntem implicați în progresul uh, grupului de lucru care se ocupă de securitatea cibernetică și uh, criminalitatea pe internet și vom uh, continua să aplicăm principiile acestea la formul de la Nairobi împreună cu delegația Parlamentului European. Scopul nostru este să avem o strategie coerentă în privința securității internetului, implicând statele membre, actorii privați, opinia publică și instituțiile. Vrem să creștem încrederea utilizatorilor internetului pentru că este esențială pentru a crea comunități uh, online uh, eficiente. Acest uh, aspect nu ține doar de portofoliul meu, e nevoie de o cooperare importantă cu Vivian Reding în privința protecției datelor și lucrăm și la notificarea încălcării protecțiilor date, protecției datelor. În 2010 am cerut să se vină cu texte, cu propuneri legate de cookies și vom vedea dacă propunerile făcute sunt eficiente sau dacă e nevoie de acțiuni mai, uh, uh, mai ferme. Și vreau să vă asigur că nu va fi uh, teamă să am o abordare fermă. În 2010 am promovat de asemenea un uh, dialog strâns cu societatea civilă și cu toți factorii interesați. Comisia a lansat consultări cu privire la serviciul universal, neutralitatea internetului și roaming și sunt uh, recunoscătoare Comisiei dumneavoastră pentru contribuțiile prețioase la summitul cu privire la neutralitatea internetului. A fost un summit de succes ne apropiem de momentul în care vom uh, da publicității o comunicare în care reafirmăm importanța internetului, importanța inovației și um, serviciilor. Până pe 30 iunie vom veni cu o propunere în privința roamingului și vreau să menționez că um, am făcut pași importanți în a asigura o coerență mai mare între statele membre. În ceea ce privește transpunerea, serviciile mele au urmărit îndeaproape transpunerea cadrului cu privire la telecomunicații și am oferit uh, linii directoare în privința anumitor chestiuni uh, specifice. Nu vom ezita să lansăm proceduri de încălcare dacă va fi nevoie. În ceea ce privește cercetarea, ne așteaptă un an foarte important. Conferența ICT care s-a ținut în uh, septembrie a anunțat uh, o licitație uh, în valoare de 780 de milioane de euro. s-au prevăzut 1,2 miliarde pentru 2011, însă nu vorbim doar despre bani aici. Trebuie să fie clar, însă este important să deții și resursele necesare atunci când vrei să impulsionezi cercetarea universităților, cercetarea industriei și uh, cercetarea din instituții. Cercetarea are beneficii clare pentru, pentru societate și dorim să o promovăm. Primul eveniment a fost uh, organizat în septembrie în Parlament. Am uh, prezentat uh, beneficiile televiziunii digitale. Această televiziune va permite persoanelor care au deficiențe fizice și senzoriale să aibă acces la aceste servicii împreună cu John Daly am lansat parteneriatul uh, în ceea ce privește îmbătrânirea uh, în ceea ce privește persoanele vârstnice sănătoase și dorim să promovăm uh, condiții bune de viață pentru persoane vârstnice. Cooperarea cu John Daly în această privință a fost excelentă și dă rezultate. Parteneriatul ne va ajuta să Uh, facem uh, ca serviciile să fie uh, accesibile în întreaga Europa. Pe 15 decembrie am adoptat și planul cu privire la guvernanța electronică și sperăm că serviciile publice vor fi din ce în ce mai accesibile cetățenilor și mediului de afaceri. În ceea ce privește proiectele pilot legate de uh, achizițiile publice, cadrul uh, interoperabil, toate acestea își propun să ne crească capacitatea de reacție. Ne preocupă de asemenea programul cadru 7. Multe dintre elemente vor fi explorate în adunarea cu privire la uh, agenda digitală care se va reuni pe 16-17 iunie la Bruxelles și sper că veți participa în număr mare la această reuniune care se va ocupa de agenda digitală. Mulți deputați sunt deja implicați activ și vă invit să participați la rândul dumneavoastră. Va fi un eveniment de dreptul fascinant. Care sunt acțiunile pe care le-am putea întreprinde în 2012? În iunie 2010, Parlamentul a cerut Comisiei să se ocupe de chestiunea internetului. Parlamentul European a cerut Comisiei să se ocupe de internetul obiectelor am anunțat un acord mondial în ceea ce privește uh, frecvențele radio. Dorim de asemenea să propunem măsuri uh, ICT în ceea ce privește uh, identificarea, uh, semnăturile electronice și mă bucur să spun că avem o prioritate cheie pentru că vrem să dovedim cetățenilor că piața digitală unică este în beneficiul lor. Sper că vom uh, face această chestiune o prioritate și sper că colegul meu, Michel Barnier, va avea aceeași atitudine. Este foarte important să vorbim despre drepturile de proprietate intelectuală, despre licitații. Sunt uh, aspecte foarte importante pentru a crește încrederea cetățenilor în uh, instituțiile europene. Vrem, de asemenea, să îmbunătățim reutilizarea informației publice, Vrem să revizuim directivele, directiva din 2003 și directiva din 2012. Vrem să încurajăm de asemenea concurența pentru dezvoltarea noilor aplicații care utilizează datele din sectorul public. Am uh, organizat evenimente în cinci orașe europene și susținem competiția cu privire la datele aflate în sectorul public. Avem în vedere beneficiile interoperabilității. Vom avea de asemenea în vedere măsuri pentru a defini date cu privire la pacienții, cu privire la pacienți, date care să se poată schimba între statele membre, ceea ce poate salva vieți omenești. Există și alte elemente pe care le-aș putea dezvolta, printre ele serverele la distanță, strategia cu privire la aceste servere, care este extrem de importantă. Este o chestiune importantă și vom deschide o consultație, o consultare în următoarele săptămâni și sper că voi uh, beneficia de contribuțiile dumneavoastră în ceea ce privește toate aceste chestiuni. Comisarin. Mulțumim, doamnă comisar, foarte mult. 11 intervenții există până acum. Veți uh, privi, uh, veți, va trebui să priviți la cronometru, fapt care indică că ne presează timpul. Mai întâi intervine doamna Pilar del Castillo. Soy la primera en poner a prueba mi inteligencia. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi fi prima care o să-mi asupun inteligența testului și să vedem ce notă îmi dați. Aș dori în primul rând să mulțumesc doamnei comisar. Într-adevăr, cred că trebuie să începem prima, prin a o felicita pe doamna comisar pentru că angajamentul pe care l-a exprimat în ce privește calendarul și uh, termenele limită în legătură cu anumite propuneri uh, au fost respectate. Deci, încă o dată, doamnă comisar, felicitări pentru faptul că v-ați respectat uh, uh angajamentele inițiale. E un lucru foarte important. Există o serie de măsuri de reglementare de exemplu, Uh, frecvențele uh, radio, politica de uh, spectru radio. La comisia noastră ne-am finalizat activitatea și vom vota mâine. Aș dori să mă axez pe câteva chestiuni la care v-ați referit și dumneavoastră. În ce privește chestiunile tematice Unul dintre aspectele care dobândește un rol tot mai important în acest domeniu reprezintă cloud computing-ul. Tot mai mult, aceste servele, servere la distanță, au un impact uh, tot mai mare asupra securității informațiilor. E clar că în următorii ani uh, acesta va fi un subiect foarte important pentru preocupările noastre și în acest context, cooperarea cu Statele Unite și dialogul uh, transatlantic este foarte uh, importantă. Mai mult, aș dori să subliniez în acest domeniu sau să mă uh, refer la importanța uh, smart gridurilor, a rețelelor inteligente uh, și ele sunt uh, prezente în uh, domeniul energiei, uh, rețelei de distribuire a energiei, de furnizare și, uh, și în alte domenii. Trebuie să ne referim mai mult la acest aspect. Și, în fine, aș dori de asemenea să subliniez importanța tot mai mare a pieței digitale europene. Pe drept cuvânt, uh, doamna comisar a menționat semnăturile electronice și alte aspecte de acest tip, însă e un subiect care va decide, va depinde nu neapărat de dorința sau de voința uh, comisiei, uh, ci e o problemă legată de funcționarea pieței interne. Însă este foarte importantă dacă ne dorim ca societatea digitală să progreseze. Doamna comisar s-a mai referit și la adunarea uh, digitală care va fi organizată în curând și apoi forumul pentru guvernarea pe internet care, sigur, la o scară diferită, va fi totuși uh, la fel de important. În uh, uh, direcția generală știm că se fac eforturi, dar cred că ar trebui să îi se acorde și mai multă importanță acestui subiect, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc doamne comisar pentru vizită pentru că, iată, avem oportunitatea să purtăm astăzi această dezbatere. Mulțumesc pentru prezentarea detaliată în ceea ce privește activitățile din portofoliul dumneavoastră. Suntem cu toții impresionați de ceea ce uh, aflăm că se întâmplă la biroul dumneavoastră. Aș dori să mă refer concret la două, trei subiecte. Ați spus că urmăriți îndeaproape implementarea pachetului Telecom. Și vreau să vă adresez o întrebare foarte sinceră. Știm cu toții că accesul la internet reprezintă un lucru de la sine înțeles mai nou pentru cetățenii europeni, pentru că trebuie ca toată lumea să fie acasă în lumea digitală. Uh, în ceea ce privește dezvoltarea internetului de bandă largă în Uniunea Europeană, sunteți satisfăcută de nivelul pe care l-a atins acesta sau mai sunt necesare investiții uh, în anumite domenii? Care este uh, contactul pe care îl întrețineți cu BEREC în acest sens? Mie mi se pare că nu ne mișcăm suficient de repede și dacă vrem ca la nivel internațional să ne poziționăm uh, competitiv, atunci eu cred că este de la sine înțeles să avem conexiune în bandă largă pentru toți cetățenii europeni. Și de aceea vreau să întreb, uh, în, pe lângă cele menționate dumneavoastră, ce se întâmplă în acest sens la uh, biroul dumneavoastră. La comisia noastră am abordat anumite uh, teme referitoare la prezentarea noastră, spre exemplu, neutralitatea conexiunilor uh, și rețelelor de internet. Anul trecut a avut loc o consultare publică pe acest sens, organizată dumneavoastră, și ați ajuns la concluzia că um, neutralitatea rețelelor nu ar fi într-o primă etapă necesară. Sunteți în continuare de această părere sau se întrezărește într-adevăr o necesitate de reglementare în acest sens? M-ar interesa care este pulsul situației la actuală. Ați menționat serviciile de roaming, de asemenea. Avem uh, regulamentul roaming 2, care este în continuare în vigoare. Și mi s-a spus că la una din conferințele dumneavoastră ați formulat drept obiectiv faptul că până în anul 2015 diferențele uh, dintre prețurile de roaming și prețurile naționale ar trebui să fie demontate în mare măsură. mare măsură. Mi se pare extraordinară această inițiativă și aș avea o întrebare în acest sens. Ce urmează acestei declarații? Eu cred că ar urma, ar fi firesc uh, regulamentul roaming 3 și cred că deja este pe rol acest regulament. Ce, care este stadiul acestuia și cum anume pre, prevedeți că veți interveni ca reglementare post-2012? V-aș fi extrem de recunoscătoare pentru informațiile oferite. Și în ceea ce privește cloud computing, tema serverelor la distanță, uh, Iată un subiect pe care ați spus că îl veți aborda. Ne-am ocupat și noi de acest subiect, precum și colegii noștri de la Comisia pentru uh, Libertăți Civile. Pilar del Castillo s-a referit deja la această temă și a spus și colegii noștri de la LIBE mâine vor merge cu o delegație la Washington pentru a purta un dialog transatlantic de ceea ce privește protecția datelor. Regulamentul Faber uh, și acordul Faber există cu americanii în acest sens. În opinia dumneavoastră, ce strategie aveți uh, cu privire la acest subiect? V-aș mulțumi pentru toate aceste informații și vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mă bucură dialogul pe care îl vom purta. Mulțumesc, spune președintele. Urmează domnul Van Nistelrooy și v-aș ruga să ne încadrăm în două minute, altfel nu reușim. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. O să încerc o să încerc să țin cont uh, de ce ne-ați cerut. Aș dori să fac două, as, două observații. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc uh, pentru prezentarea priorităților dumneavoastră. Uh, s-a mai spus uh, deja acest lucru. Sunteți foarte eficientă și sunteți uh, uh foarte perseverentă în urmărirea obiectivelor dumneavoastră. Câteva observații în legătură cu Galileo. Uh, Uh, până acum, comisia noastră a sprijinit acest proiect uh, în mod foarte fervent. În ce privește viitorul și contribuțiile uh, inovatoare ale acestui proiect, e clar că beneficiile pentru Europa pe scena mondială vor fi foarte clare. Însă aș dori să vă adresez o întrebare. Ministrii de la Consiliu nu par să fi găsit o soluție bugetară. Ați putea să spuneți ceva în acest sens. Și în ce privește roamingul, dacă ne uităm la cifre, după datele din 2007, se pare că costurile au uh, căzut uh, foarte mult, au fost reduse cu jumătate. Deci se pare că vă uh, apropiați de obiectivul din 2015, conform căruia tarifele transfrontaliere ar trebui să fie aceleași la nivel național și la nivel european. Mă întreb dacă nu am putea folosi com, uh, profiturile companiilor din acest uh, domeniu pentru investiții și nu doar pentru dividende. Doamna Țicău. Domnule președinte, sunt uh, prima socialistă care ia cuvântul după trei colegi de la Grupul Popular. Vreau să o felicit pe doamna comisar și să-i mulțumesc pentru prezența noastră aici. Uh, vreau să o întreb uh, în ceea ce privește finanțarea pentru asigurarea cu acoperire, uh, finanțarea infrastructurii de broadband pentru a avea o acoperire de 100% până în 2013. Ce resurse și ce planificări bugetare aveți în acest scop? De asemenea, ce măsuri aveți în privința programului e-skills? Pentru că, din păcate, sunt foarte mulți oameni care, și chiar la nivel național, nu există suficiente uh, programe specifice. Uh, și vreau să mă refer mai mult la partea de e-government. Uh, consider că nu s-au făcut încă progrese suficiente, deși există un număr important de servicii publice uh, Uh, de bază uh, din lista celor aprobate în 2001 uh, care sunt implementate în unele țări în proporție de 70%. Cu toate acestea, cred că nu s-a făcut suficient în ceea ce privește achizițiile publice. La Manchester în 2005 ministrii s-au angajat ca până în 2015, cincisprezece cincizeci din achiziiile publice să fie realizate prin mijloace electronice nu este uh, suficient cât s a făcut până acum în ceea ce privete identificarea electronică i semnătura electronică ateptăm cu mare mare interes propunerea legislativă sau două propuneri legislative uh, privind modificarea directivei privind semnătura electronică i evident partea de identificare autentificare electronică uh, Consider că în ceea ce privește recunoașterea mutuală a semnăturii electronice, acest element este esențial pentru realizarea pieței interne în domeniul societății informaționale, Digital Single Market, și vreau să vă întreb când veți veni uh, cu aceste propuneri legislative privind semnătura electronică, privind uh, identificarea electronică. Noi suntem dispuși să organizăm și hearing-uri uh, pe aceste domenii pentru că, într-adevăr, sunt esențiale. Și n-am să mă refer la partea de cloud computing, dar am vrea um, o acțiune mai fermă din partea Comisiei privind o strategie privind cyber security. Mulțumesc! Frau Rera Madurel. Doamna Reira Madurer. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Cruz, doresc să vă salut în numele grupului meu politic și să vă urez bun venit la Comisia ITRE. Aș dori totodată să vă și felicit pentru activitatea dumneavoastră și pentru faptul că v-ați respectat angajamentele asumate până acum. Aș dori de asemenea să profit de ocazie astăzi pentru a vă mulțumi pentru eforturile depuse. Și o să citez din dumneavoastră ați uh, uh, făcut tot posibilul ca fiecare femeie să se lanseze pe plan de digital. O afirmație cu care sunt perfect de acord, doamnă comisar, fiindcă dacă doar 20% din studenții care uh, sunt înscriși la inginerie sunt uh, femei, atunci este clar că avem o problemă. Sau dacă analizăm uh, posturile de conducere ocupate de femei, atunci vedem clar că le numărăm pe degetele de la o mână și este clar că trebuie să abordăm această problemă. V-aș ruga să continuați această luptă și mi-ar plăcea să, verif- să că atunci când verificați agenda digitală, să verificați cum anume uh, a, a, cum anume poate fi acoperită această lacună de gen. Ați menționat foarte multe lucruri interesante și sunt de acord cu multe dintre chestiunile prezentate. O să ascult cu mare interes răspunsurile pe care le veți oferi, mai ales în ceea ce privește chestiunea inovării și cercetării. Doamnă comisar, ați spus că Comisia va prezenta până la finele acestui an proiectul pentru programul cadru de cercetare și inovare 8. Până acum, pentru astfel de programe cadru, baza reprezentau uh, programele TIC. Am uh, ascultat propunerea doamnei Gigan Quinn și uh, am văzut că trebuie să existe o abordare comună pentru o societate a cunoașterii și pentru piața a cunoașterii. Care este opinia dumneavoastră privitor la acest subiect și pe ce aspect vă veți axa dumneavoastră? Vă veți axa supra piețelor TIC și le veți sprijini sau vă veți axa mai degrabă pe societatea cunoașterii? Unde este viitorul uh, tehnologiilor de informații și comunicare? În laboratoare sau în universități sau în întreprinderile tehnologice? Întrebarea mea aceasta a fost și vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, intervenție fără microfon, dă cuvântul următorului vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei comisar pentru prezență și pentru descrierea detaliată a activității domniei sale. Iată care este întrebarea mea. Este o întrebare care poate fi adăugată întrebarea statele vorbitoarea mea în ceea ce privește programul cadru cercetare 8. Acum începem să lucrăm pe marginea programului cadru de cercetare 8 și în ceea ce privește viitoarele programe de cercetare și inovare. Uh, avem Cartea Verde care a lansat un proces de consultare publică în acest sens. Primele discuții, iată, au indicat faptul că avem nevoie de instrumente mai puține, mai simple. După cum ați spus, Um, TIC reprezintă, aduce cu sine tehnologii generice importante pentru variate domenii incluse în uh, PC8. Totodată trebuie să investim în uh, cercetare pentru viitor, în noi domenii. Și dat fiind acest context, vreau să știu care este opinia dumneavoastră. Ne-ați, spus că discuțiile acestea sunt în stadiu incipient în ceea ce privește PC8, însă vreau să știu cum anume vedeți dumneavoastră domeniul TIC îl priviți așa cum a fost el stipulat în PC7 sau mai degrabă îl încadrați la tehnologii generice în diferite domenii precum sănătate, schimbări climatice, energie. Ne-ați putea spune care este prima noastră opinie în ceea ce privește pregătirea programului cadru 8? V-aș fi tare recunoscătoare. Mulțumesc. Urmează domnul Tsukalas. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei comisar pentru prezență și pentru faptul că ne-a prezentat activitatea sa. În ceea ce privește infracțiunea cibernetică, am auzit că va fi creat un nou for în ceea ce privește securitatea și infracționalitatea cibernetică. Recent a fost creată ENISA, Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și Informațiilor. De ce nu, uh, de ce nu este acordată această sarcină ENISA? De ce să fie creat un nou for? Avem nevoie de securitate cibernetică, într-adevăr. Însă, poate că am putea însărcina cu aceste noi sarcini o agenție deja existentă la nivel european. Mulțumesc, urmează domnul De Angelis. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc doamnei comisar pentru expunerea sa introductivă. Domnul Van Nistelrooy a pus deja o întrebare legată de Galileo și nu revin la acest subiect. Știți că recomandarea cu privire la accesul la rețelele din fibră optică viza dezvoltarea noilor rețele într-un climat concurențial. Or, în anumite țări se fac derogări de la acest, uh, această reglementare. recomandarea cu privire la tarife ar fi trebuit să ducă la reducerea prețurilor apelurilor uh, făcute cu telefoanele mobile. Or, până acum, patru țări din 27 au uh, aplicat această recomandare. Au existat întârzieri importante pentru cetățeni și utilizatori și există un dezechilibru între piața comunicațiilor mobile și piața comunicațiilor fixe. Aș vrea să vă întreb, domnule comisar, dacă nu credeți că incoerența și lacunele din reglementările statelor membre vor duce la distorsionări pe piața comunicațiilor, o piață care cunoaște transformări importante odată cu trecerea la fibra optică. Comisia va utiliza noile prerogative de care dispune pentru a realiza pe deplin piața unică? Mulțumesc. Doamna Gutierrez. Mulțumesc, domnule comisar. Urmăresc îndeaproape o măsură ori de câte ori mă duc la diverse întâlniri, aud foarte multe lucruri despre dispozitive tehnologice, însă nu aud prea multe lucruri despre cum anume sunt ele în beneficiul consumatorilor. De exemplu, am discutat uh, cu personalul unui spital despre formarea infirmierelor. Sigur că e nevoie de resurse umane și e nevoie de inovație. Însă, atunci când vorbim despre parteneriatul pentru inovație, care să faciliteze viața persoanelor în vârstă, am impresia că tehnologia avansează mai repede decât pot să se, să se adapteze oamenii. Da. Doamna Herzog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, mă bucur să văd că sunteți prezentă aici, sunteți una dintre comisarele cele mai active și dovediți faptul că femeile sunt foarte capabile. Am mai multe întrebări. Cred că suntem cu toții de acord că președinția maghiară a făcut foarte multe în privința agendei digitale. S-a organizat o conferință cu privire la femei și ICT și cred că trebuie să impulsionăm și pe mai departe uh, prioritățile legate de femei. Am o întrebare legată de cloud computing. Când vorbim despre cloud computing în Europa, vorbim întotdeauna despre legislație. Ne gândim la conținut, însă rare ori discutăm despre infrastructura necesară. Care credeți că este uh, infrastructura strategică necesară în Europa pentru europeni, pe teritoriul Uniunii Europene? Cum trebuie să se dezvolte această infrastructură din punctul noastră de vedere? Și cealaltă întrebare pe care aș vrea să o vă pun ține de aplicarea agendei digitale. comunicațiile prin satelit în zonele rurale. Care este părerea dumneavoastră despre această chestiune? Și atunci când vorbim despre internetul în bandă largă, vorbim despre accesibilitatea persoanelor vulnerabile, femeilor și a întreprinderilor mici și mijlocii. În sfârșit, pagina internet a Parlamentului a fost atacată săptămâna trecută. Cred că trebuie să acționăm rapid în acest domeniu. Care este punctul dumneavoastră de vedere în această privință? Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, ați uh, vorbit despre elaborarea unei strategii în privința securității cibernetice. Este o sursă de optimism pentru mine. După ce am început să îmi pierd speranța în ultimii ani, pentru că nimeni nu voia să se ocupe de acest dosar foarte important în Uniunea Europeană. Este foarte important pentru că s-au produs uh, mii de atacuri cibernetice. Ați spus că aveți în vedere redactarea unei strategii cu privire la securitatea cibernetică, ceea ce este salutar. Cine va fi responsabil de redactarea acestei strategii? Dumneavoastră? M-aș bucura foarte mult. Pentru că e nevoie de foarte multă coordonare în această privință. În ceea ce privește cloud computing, sunt pentru consultări și sunt pentru o strategie până în 2012. Știm că se vor face schimbări pe plan legislativ. Asta înseamnă că va trebui să lucrăm la texte legislative. Uniunea Europeană ar trebui să poată să se ocupe de această chestiune în următorii doi ani. Nu credeți că e nevoie de măsuri urgente pentru a stimula cloud computing înainte de a porni pe, această, pe acest drum foarte lung? Domnul Höckmark. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să o rog pe doamna comisar să ne prezinte viziunea sa în legătură cu felul în care Europa ține pasul cu uh, dezvoltarea la nivel mondial. Cum ne descurcăm pe scena mondială, având în vedere uh, evoluția tehnologică foarte rapidă în alte părți din lume? O întrebare simplă. Doamna comisar are acum cuvântul pentru a răspunde la multele și diferitele întrebări adresate domniei sale. Vă rog. Președinte, um, let me start with Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep cu ultima întrebare, cea adresată de domnul Höckmark. Pare să fie cea mai ușoară, dar de fapt este cea mai grea. În primul rând, pentru că nu întotdeauna suntem uh, la curent și folosesc limbajul diplomatic în legătură cu faptul că nu doar noi putem spune că ne putem acorda un răgaz uh, pentru a recupera uh, uh, aceste, acest decalaj tehnologic. Uh, problema însă este că nu știm dacă avem la dispoziție acest uh, răstimp, acest răgaz și mă gândesc că la asta se gândea și domnul Höckmark suntem conștienți de faptul că, deocamdată, există această dezvoltare, domeniul dezvoltării, în care Orientul îndepărtat este mai activ, nu numai în producția de uh, echipamente tehnologice pentru a face față acestei dezvoltări, ci și în domeniul universitar, de exemplu, în laboratoare, Uh, sau în uh, facultăți care, uh, care pregătesc inginerii din domeniul TIC. Un milion ies anual de pe băncile școlii și chiar dacă nu toți vor lucra în acest domeniu, vă dați seama că dacă comparăm aceste date cu cele existente în Europa, ne dăm seama că e vorba doar de o picătură în, în acest ocean. Deci ne dăm seama că Orientul îndepărtat nu mai este doar un mare Uh, concurent de al nostru, un concurent de temut, uh, ci că produce și uh, persoane, ingineri, care vor juca un rol foarte important în cadrul dezvoltării. Să luăm activitățile din Silicon Valley. Vă dați seama că ne dăm seama că inginerii din um, aceste țări joacă un rol foarte important și, de fapt, aceasta ar trebui să fie și preocuparea noastră când vorbim despre viitorul Europei. Cred că nu avem, nu ne putem permite să ne gândim prea mult, să reflectăm la această strategie în care uh, să abordăm pe îndelete sau să ajungem la un consens pe toate uh, aspectele. Dacă vrem să rămânem în joc, cred că nu numai că merităm acest lucru, ci că și trebuie, va trebui să ne grăbim. Și aici o să încerc să răspund la mai multe întrebări care mi-au fost adresate. Sunt de acord în legătură cu chestiunea legată de femei. Nu putem să ne permitem, nu numai în Europa, dar haideți să luăm uh, Europa pentru că e de răspunderea noastră. Nu putem să ne permitem să irosim uh, femei atât de multe și de talentate. Dar când începi prea târziu și nu trebuie să uh, explică uh, acest lucru persoanei care a pus întrebarea, dacă începi prea târziu, nu mai poți recupera Uh, lipsa de competență. Și sunt de acord cu ce, spunea doamna, ce spuneau doamnele Ria Madurel și doamna Herzog. Trebuie să începem cât mai repede cu putință și de aceea există o inițiativă uh, care a fost luată de femeile active în domeniul TIC pentru a face un plan pe zece strategie de dezvoltare pentru a pune femeilor la dispoziție informații și pentru a ne asigura că toate domeniile concrete în care uh, se spune că poate că o femeie nu este potrivită să încurajăm femeile să se implice în aceste domenii care sunt fascinante. Trebuie să explice acest lucru unei fetițe de 10 ani, pentru că atunci iau uh, femeile sau fetițele decizia uh, în legătură cu uh, drumul pe care doresc să-l urmeze mai târziu în viață. Deci cred că, într-adevăr, trebuie să tratăm fiecare ființă umană în parte, să ținem cont de tot acest potențial pentru a pregăti competențele Europei în acest acest domeniu. Și aceasta reprezintă și provocarea portofoliului meu. E un uh, portofoliu orizontal, mă refer la mai multe domenii, um, cooperez și cu John Daly, cu Cecilia Malmström uh, în domeniul securității cibernetice. Uh, e un subiect foarte important. Vă dați seama că poziția mea poziția mea e o poziție care este judecată din mai multe puncte de vedere, dar să spunem că un uh, copil european uh, îmi cere să îi garanteze securitatea. Dacă pot face acest lucru, e bine, dacă nu, atunci nimeni nu va mai avea încredere în acțiunile mele. Și în acest domeniu Cecilia Malmström, care se ocupă de uh, infracționalitatea cibernetică și eu, care mă ocup de securitatea cibernetică, cooperăm în această încercare de a ajunge la o poziție cât mai apropiată și aș dori să vă spun că va exista un eveniment foarte interesant cu miniștrii în Ungaria în acest context. O parte din acest uh, eveniment uh, Uh, deci va fi onorată cu prezența și de omologii noștri din SUA și cu astfel de abordări putem spune că facem tot ce ne stă în putință pentru ca aceste chestiuni să, uh, să, să uh, aibă un conținut concret. Nu pot să garantez uh, securitate în proporție de 100%. E clar că prin definiție nu se poate asigura un astfel de nivel de securitate. Dar mm, e clar că miza cea mai mare astăzi o reprezintă securitatea Ați spus de experiența de săptămâna trecută uh, și Comisia s-a confruntat cu uh, un astfel de uh, atac în urmă cu câteva săptămâni. Nu e sfârșitul jocului. E un joc în derulare și trebuie să îl supraveghem îndeaproape și să ne asigurăm că sistemele noastre sunt cât mai sigure, cu putință. Ar trebui să avem un, o securitate maximă pentru instituțiile europene, Uh, împreună cu domnul uh, Șefcovici încercăm uh, să ajungem la poziții comune și aș dori să mulțumesc și Parlamentului pentru abordarea foarte constructivă. Ne-a permis să facem legătura între toate aceste elemente, elemente importante și nu mai acționăm fiecare în colțul nostru. Această abordare uh, fărâmițată, fragmentată, nu mai uh, nu mai, uh, nu mai merge. Hackerii, pirații informatici în acest sens profită de orice falie. ENISA este foarte importantă în acest sens și pe baza experienței deja dobândite încearcă să facă legătura între aceste activități. Și cred că, într-adevăr, ar trebui să acoperim Um, întreaga Europa. Unele state membre sunt fruntașe în acest domeniu, altele sunt puțin în urmă. Dar cred că ar trebui să uh, folosim experiența deja acumulată atât a uh, ENISA, Agenției pentru Securitatea Rețelelor, cât și a statelor membre care se află în prima linie. Grupul de lucru UE-SUA uh, cu privire la infracționalitatea cibernetică funcționează foarte bine împreună cu Cecilia Uh, prezidăm acest grup și uh, lucrăm mână în mână. Într-adevăr, nu trebuie să irosim uh, timp prea mult cu dezbateri sterile în legătură cu portofoliul fiecăruia sau cu sfera de competență. Nu e momentul pentru interese personale sau pentru egocentrism. Aș dori să mai subliniez acest lucru. Galileo, un, un aspect în legătură cu Galileo, cât e de interesant acest proiect, nu este portofoliul meu, colegul meu Antonio se ocupă, însă cu permisiunea dumneavoastră aș dori să fac o observație personală. Aceste noi confruntări cu noi bugete sau legate de finanțare nu sunt acceptabile și cred că nu ar trebui să existe doar uh, uh, partea de cooperare tehnică, ci ar trebui să fie și cooperare. Mi-am depășit puțin sfera de competențe și în calitate de comisar pentru agenda digitală, uh, aș dori să mă refer la cercetare, o, chestiune care a apărut în mai multe întrebări. E foarte interesant faptul că avem o cooperare foarte bună cu colega competentă. Să nu mă înțelegeți greșit, eu consider că toți colegii mei comisari uh, sunt uh, extraordinar de competenți, câteodată e greu, însă aș dori să vă spun că în, domeniul cercetării avem uh, aceeași abordare în domeniul uh, TIC suntem cu toții de acord că cercetarea fundamentală este extrem de importantă. Pentru că aici pot înflori uh, noi inițiative foarte interesante. Mi-ați mai pus o întrebare dacă în ce privește laboratoarele ar trebui să mergem în exterior, să ieșim din ele. A avut loc o dezbatere foarte interesantă în această dimineață cu uh, delegația de la IPOLS. Miza este că următoarea. Deci, uh, reprezentanții industriei, ai mediului universitar, toți cei care sunt implicați în acest proces de cercetare, de la cercetarea propriu-zisă până la industria producătoare, toată lumea uh, ne-a sfătuit să nu ratăm ocaziile oferite de programul cadru de uh, cercetare uh, să înțelegem care este miza în Europa, cum ne definitivăm poziția, încă o dată cum ne menținem poziția de liber. Această problemă este uh, fascinantă, ea mă și uh, stimulează. Cred că avem cercetători excelenți. Cred că avem propuneri uh, și inițiative foarte interesante în domeniul inovării. Uh, e evident că avem toate aceste elemente, institute de cercetare și uh, laboratoare foarte performante. Și, domnule președinte, cred că chiar dumneavoastră vă puteți mândri uh, cu uh, faptul că unele se află chiar în țara dumneavoastră, dar aș dori să spun că cred că e vorba de o coincidență fericită, pentru că împreună, la nivel european, ar trebui să uh, cooperăm. În legătură cu cloud computing, un subiect fascinant, una dintre principalele priorități ale noastre. În domeniul Europei trebuie să dezvoltăm politica noastră în ce privește cloud computing, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Pentru că ceilalți uh, partenerii sunt foarte activi în acest domeniu. Și cred că nu ar trebui să așteptăm cu mâinile în, su, în sân să vedem ce putem face și așa mai departe investiția în cloud computing este foarte importantă, are o importanță strategică în Europa. E modul prin care ne putem asigura că calculatoarele devin o adevărată utilitate. Și putem spune că, deocamdată, uh, Uh, inițiativele predominante vin din afara Europei, e o realitate, dar nu e un lucru definitiv, e nevoie de acțiuni radicale pentru a schimba această situație și de aceea în săptămânile viitoare vom lansa un proces de consultare și aș dori încă o dată să vă asigur că este o prioritate pentru noi și sper să ne și sprijiniți mm, în, ascultând întrebările am nutrit această speranță. Bineînțeles că conținutul acestei politici va fi foarte interesant, dar va trebui să nu pierdem prea mult timp, trebuie să trecem la treabă cât mai repede. În ce privește roamingul, da, ă, e clar că regulile actuale Uh, de roaming au protejat consumatorii de prețuri uh, sau tarife prea ridicate în domeniul comunicărilor uh, telefonice, dar încă o dată e clar că și nivelul concurenței e foarte important, mă refer și de, la tarife, dar și de, la protecția datelor. Nu pot să vă dau prea multe de detalii, însă în orice caz aș dori să vă spun că eu uh, am în vedere o abordare hibridă. Sună puțin miraculos, însă ideea este că e o pură abordare hibridă, va avea, hibridă va avea elemente structurale și vor fi cuprinse serviciile roaming. Uh, întregul demers va fi stabilizat cu timpul și uh, se vor acoperi lacunele existente de existente până acum. Aș dori de asemenea să explic puțin ce s-a întâmplat la nivelul uh, pachetul, la nivelul uh, operatorilor telecom, fiindcă am discutat cu directorii telecom. Și de asemenea, pe at- tot atunci am discutat uh, cu aceeași ocazie cu directorii, uh, cu, di- cu directorii uh, radiodifuzorilor, chiar și Steve Jobs a participat la videoconferință, nu a putut veni personal fiindcă doctorul i-a interzis să zboare. Am discutat de asemenea și cu producătorii. Și iată ce le-am spus tuturor acestora la conferința respectivă știm foarte clar că trebuie să gândim acum în afara tiparului și că ar trebui să dăm dovadă de creativitate. Și dacă în cadrul grupurilor noastre, în cadrul uh, sectoarelor noastre, suntem fiecare în măsură să dovedim că suntem capabili, atunci totul va fi spre încântarea mea. Fiindcă nu, eu vreau, nu vreau să gestionez eu responsabilitatea și activitatea cuiva. Acum am discutat cu... Deci, da, dat fiind faptul că am discutat cu persoanele vizate, am creat grupuri de lucru, patru grupuri de lucru, uh, unul prezidat de directorul Deutsche Telecom, celălalt de domnul Levi, celălalt de reprezentantul producătorilor și mi s-a promis că vor face tot ce le stă în putință în această perioadă pentru a veni cu propuneri, propuneri care să mizeze pe creativitate și pe gândirea în afara tiparului. Sperăm ca apoi să avem o schimbare reală. Și dacă acest lucru nu va fi fezabil uh, la finele activităților întreprinse, vă asigur că voi prelua eu controlul. Însă vorbind despre aceste subiecte, despre strategia europeană în acest domeniu, trebuie să dăm ocazia celor uh, vizați să își exercite răspunderile și dacă nu se poate, atunci sigur se vor întreprinde măsuri. În ceea ce privește rezoluțiile parlamentare, domnule președinte, am luat la cunoștință cele două rezoluții menționate și este clar că securitatea serviciilor electronice este foarte importantă, mai ales la nivelul interoperabilității transfrontaliere. Așadar, sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus despre semnătura online, despre semnătura electronică. Și în coșul pieței unice și al actului privind piața unică, uh, eu mi-am asumat răspunderea de a aborda acest subiect fundamental pentru încrederea uh, în piața unică. I-am spus lui Michel Barnier, sunt de partea ta, însă este un drum în ambele direcții. Eu am încredere în tine, dar trebuie și tu să îți uh, respecti angajamentele. Fiindcă, iată, și drepturile de proprietate intelectuală trebuie să fie respectate aici. Altfel, vom avea probleme. Iată, eu sunt cât se poate de motivată să îmi uh, Uh, întreprind, uh, să întreprind angajamentele asumate. Am discutat despre Europeana, am discutat despre alte proiecte care sunt extrem de importante, însă atâta timp cât nu am uh, cât nu uh, rezolvăm problema dreptului de proprietate intelectuală a lucrărilor orfane și altele, a pirateriei, atunci e clar că nu avem o soluție definitivă privitor la implementarea pachetului revizuit Telecom. După cum am spus deja, nu uh, mă dau în lături de la inițierea procedurilor de încălcare a regulamentului în momentul în care constat nereguli. Nu mă tem de asemenea acțiuni. Am discutat despre roaming, am discutat, discutat deja despre cloud computing. Am menționat data de 13 iulie. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, vă mulțumim pentru informațiile extrem de detaliate. Mulțumim pentru timpul acordat. Acestea fiind spuse, am parcurs și acest punct de pe ordinea de zi și, doamnă comisar, cu siguranță ne vom revedea în următoarele luni. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre revizuirea la mijlocul perioadei a cel de-al șaptelea program cadru al Uniunii pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrație. Äh, Mai întâi dau cuvântul domnului Odi, raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. În privința acestui raport, suntem uh, în etapa discutării amendamentelor. Votul are loc mâine. Amintesc faptul că Comisia Europeană a dat publicității în uh, comunicarea în februarie 2011, foarte târziu. Pentru că acest raport să fie util, am uh, stabilit un calendar foarte strâns pe care l-am uh, sintetizat deja. Aș vrea să îi mulțumesc secretariatului, lui Suzan Kiefer și consilierelor politice ai PPE-ului. Aș vrea să îi mulțumesc și colaboratoarei uh, mele directe. Câteva informații. Au fost depuse 308 amendamente și am propus tuturor grupurilor politice șapte compromisuri. Principalele amendamente se referă la valoarea adăugată europeană, simplificare, chestiunea teritorialității cercetării, participarea femeilor, întreprinderile mici și mijlocii, apărarea și obiectivele definite în strategia 2020, precum și inovarea. Am uh, colaborat foarte bine cu raportorii din umbră, cărora le mulțumesc, Brita Thompson, nu știu dacă este aici, Lena Eck, uh, Filip uh, Lambert, Lambert Marisa Matias. Am elaborat 30 de amendamente de compromis care au fost semnate 17 dintre ele de către patru grupuri politice, restul de către trei grupuri politice. Un singur amendament de compromis a fost refuzat, cel legat de apărare. Vă rezum pe scurt amendamentele de compromis. Numărul 4, am uh, vorbit pozitiv despre valoarea adăugată europeană. În uh, raportul inițial exprimam ideea că această valoare adăugată europeană nu este evidentă. Acum uh, ne exprimăm pozitiv în privința acestea. Am depus amendamente de compromis în privința simplificării. O salut pe Maria Cavallo, care a făcut o muncă importantă pe acest subiect. Reiterăm dorința de a obține o simplificare, inclusiv în ceea ce privește situațiile trecute. Amendamentul 16 înlocuiește un alineat legat de teritorialitate. Este un compromis care a fost dificil de elaborat. Ideea este să existe o coerență mai mare între programul cadru 7 și fondurile structurale în așa fel încât să se menține ideea excelenței cercetării europene și în același timp să existe o participare mai mare a statelor membre. Statele membre nu participe deocamdată suficient la fondurile pentru cercetare și vrem să dezvoltăm infrastructurile. Compromisul 17 uh, este legat de participarea femeilor și ajung și la problemele legate de apărare am scris un uh, alineat în care am afirmat că a venit momentul să vedem cum putem finanța cercetarea în domeniul apărării la nivelul Uniunii Europene. Potrivit unor experți, cercetarea în domeniul apărării este extrem de costisitoare și uh, investiții publice sunt uh, mici la ora actuală și întrebarea este dacă nu ar trebui să punem în comun uh, fondurile de cercetare în domeniul uh, apărării. Anumite state fac acest lucru la nivel bilateral, Franța și uh, Regatul Unit, de exemplu. Oare nu a venit momentul să utilizăm temeiul juridic menționat în raport, să ne bazăm pe Agenția Europeană pentru Apărare Oare nu a venit momentul deci, să utilizăm aceste prevederi pentru a institui, poate nu un fond de cercetare, dar în orice caz o politică în domeniul cercetării în acest domeniu care să susțină uh, industria apărării? Doamna Castillo, doamna Madurel au uh, depus amendamente și aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră. Uh, Parlamentul va putea oare reuni o majoritate pentru a transmite acest semnal către Comisia Europeană? Insist asupra acestui punct. Cred că a venit momentul să lansăm acest semnal printr-o formulare care se convină tuturor grupurilor politice, o formulare pe care am putea o găsi până la sesiunea plenară. Cam acestea ar fi sintetizate cele 29 de compromisuri care vor fi propuse spre votare în comisia noastră mâine. Mulțumesc. Domnul Tsukalas este primul care intervine. Mulțumesc, domnule președinte. Am dorit să intervin pentru a-i mulțumi domnului Odi pentru activitatea întreprinsă pe acest raport. Doresc să-l și felicit pentru eforturile întreprinse de a aduce la oaltă mai multe amendamente și de a elabora amendamente inteligente de compromis. În ceea ce privește subiectul în sine, Iată, un text extrem de serios care abordează o temă extrem de serioasă. Doresc să mă refer acum la cele ce a spus uh, doamna Cruz. Cercetarea și inovarea reprezintă lucruri extrem de importante. La fel și tema simplificării este de importanță majoră, toate fiind subiecte cu care trebuie să se ocupe Uniunea Europeană. Analizând uh, obiectivele pentru anul 2020, văd că nu se face trimitere la posibilitatea ca Uniunea Europeană, în ceea ce privește protecția datelor, să facă față provocărilor viitorului. Avem în fața noastră o provocare extrem de importantă pentru că cercetarea, știința se globalizează și cercetarea devine interconectată. și națiunile trebuie să participe la acest proiect. S-a prezentat un studiu în Marea Britanie și s-a arătat cât de importante sunt rețelele. Avem la nivel global aproximativ un milion de cercetători, iar uh, mijloacele publice pentru cercetare ating aproximativ 1,1 milioane. S-a, această sumă a crescut în ultimii ani. 25.000 de publicații științifice sunt publicate anual și an de an sunt publicate mii de articole. De cele mai multe ori, aceste articole sunt publicate în SUA, 35% din aceste articole se bazează pe cooperare. Țările emergente menționate anterior sunt unele în care performanțele științifice au scăzut comparativ cu 80, anul 86, 1986. În SUA, se publică o cincime din totalul uh, uh publicațiilor. Japonia vine pe locul 2 și pe locul 3 Rusia. De aceea, investițiile în acest sector, în europeană, nu sunt atât de ridicate. Doresc să atrag atenția asupra faptului că a existat o scădere cu 20% și acum ne aflăm la 1,04% uh, din produsul social brut. Se dorește o creștere până la 2,5% în următorii ani. Doamna Cruz a subliniat importanța acestor lucruri. Mă gândesc aici la miile de ingineri care au primit o diplomă în anul 2007. În acest sens, și în India există foarte mulți ingineri care s-au format în aceeași perioadă de timp, de aceea trebuie să luăm repede măsuri în acest sens pentru a fi competitivi. Cercetarea nu ar trebui să se refere doar la vorbe goale, ar trebui să aibă drept efect evoluții concrete și apoi să acționăm în consecință. Doar așa este clar că putem să intervenim și totul trebuie făcut sub egida simplificării. Însă avem nevoie de o adevărată revoluție pentru a face asta, fiindcă doar astfel vom putea să găsim forța de care avem nevoie pentru ca cercetătorii să se descătușeze de birocrație și să intervină strict în scopuri de cercetare. Mulțumesc! Președintele? Doamna Matias are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să intervin în această dezbatere. Însă, aș dori doar să, să intervin pentru a adresa domnului Odi cuvinte de laudă pentru eforturile întreprinse de acesta, astfel încât să aducă la un numitor comun opiniile divergente exprimate inițial pe acest raport. Doresc să-i mulțumesc pentru faptul că a întreprins toate aceste eforturi. Consider că am putut să ajungem la niște amendamente bune de compromis. Astfel, vom putea merge mai departe, dat fiind că principalele probleme au fost soluționate. Sigur, există în continuare diferențe de opinie, este clar, însă doresc să repet uh, ceea ce am spus adineauri. Compromisurile arată că există și diversitate. Mm, am dat dovadă de coerență, avem amendamente coerente care au fost uh, depuse împreună. Îi mulțumesc așadar domnului Odi pentru faptul că a preluat amendamentele depuse de mine, pe care le regăsesc acum în compromis. La început, am avut impresia că amendamentul meu nu va putea fi conținut pe deplin în uh, amendamentul de compromis. Este vorba despre poziția cercetătorilor. Cert este că acum mă regăsesc pe deplin în uh, textul final și pentru asta vreau să vă mulțumesc, domnule Odi. Vă mulțumesc că mi-ați acceptat amendamentul. Există însă în continuare și diferențe de opinie pe acest uh, dosar, este clar. Însă, eu cred că stăm în fața unei mari provocări. Până mâine vom uh, putea redacta împreună un text. Doresc însă să abordez într-o manieră pozitivă această provocare, pentru că eu cred că astfel vom găsi un numitor comun. Urmează doamna Lena Eck, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Odi pentru o activitate excelentă. A avut o atitudine extrem de deschisă și de cooperare față de propunerile adresate. Însă am în continuare câteva semne de întrebare. Acestea se referă în principal la faptul că a trebuit să privim industria ca uh, industria într-o perspectivă de cercetare. Nu mă refer doar la IMM-uri. Dacă analizăm procentajul uh, din ultimele programe cadru, atunci vom vedea că participarea industriei în programele de cercetare scade constant. Și aceasta este o problemă mare de competitivitate. Ezit de asemenea și în ceea ce vește formularea privind uh, cercetarea teritorială. Poate că este o chestiune lingvistică. Politica de cercetare trebuie să fie teritorială, se spune. Asta pentru ca cercetarea să fie cercetarea și uh, finanțarea să fie egală la nivel universitar. Eu consider că excelența este importantă când vine vorba despre proiectele generale europene, pentru că spre asta timp la urmă urmei. Și al treilea punct, unde am câteva dubii, se referă la chestiunea apărării. Eu nu aș dori să des, să deschidem acum porțile unei noi ere pentru cercetare în scopuri de apărare. Există foarte multe implicații naționale în acest sector. Există opinii diferite la nivelul statelor membre în ceea ce privește uh, sistemele de apărare și problemele de apărare. Există multe alte domenii unde întrezărim valoarea adăugată europeană, putem să ne axăm pe acestea, să le îmbunătățim și să uh, facem asta în loc să intrăm într-o nouă eră, o eră care, cred eu, ține strict de statele membre. Vă mulțumesc! Doamna Ford are cuvântul. Um, thank you. Mulțumesc și încă o dată aș dori să mulțumesc raportorului care a depus eforturi imense ca să respecte acest calendar extrem de strâns și mulțumesc și funcționarilor, personalului care au încercat să finalizeze cât mai repede acest dosar. Din punctul meu de vedere, eu aș fi dorit să pot să fi cosemnat o mare parte din aceste amendamente. Uh, nu știu dacă ați primit mesajul pe care am încercat să vi-l vi, transmit de la Strasburg. Aș dori să cosemnez o mare parte din amendamente, dar nu e foarte important. Am lucrat la raportul Carvalho și am ajuns într-o fază în care am ajuns aproape la unanimitate. Și câteodată uh, sunt chiar uh, controverse legate de formulare uh, pe care putem să le rezolvăm, putem să îmbunătățim uh, formularea. În ce privește o parte din compromisuri, aș dori să mă refer cu permisiunea dumneavoastră la 5 sau 6 dintre ele. Îmi place foarte mult amendamentul 27 în care vorbim de o adevărată ligă uh, a, a, a aceste tabele în domeniul simplificării. un salt calitativ imens în domeniul uh, simplificării. Amendamentul 1 vorbește despre cofinanțare. Cofinanțarea în creștere poate fi importantă pentru unele proiecte, dar s-ar putea să nu fie relevantă pentru alte proiecte. Deci aș fi dorit să spunem, să introducem și formularea când se consideră necesară. Pentru că, din câte am înțeles, nu toate fondurile legate de proiectul cadru de cercetare 7 necesită cofinanțare. Poate că e cam târziu să introducem aceste uh, cuvinte în compromis. Dacă voi vota împotrivă, sper să înțelegeți poziția mea. În rest, îmi place acest, uh, acest um, um, amendament, dar cred că în starea sa actuală e puțin cam dezlânat. Vorbim în mai multe locuri de finanțare sporită, fără să spunem de unde ar trebui să provină aceste fonduri. Și cred că în aceste vremuri de restriște, în care toată lumea ar dori să știe de unde vin banii, eu sunt pentru investiții, tot mai importante în domeniul cercetării, dar cred că ar trebui să fim mai uh, specifici, să spunem de unde vin acești uh, bani. Din păcate, deci, nu pot să se sprijin amendamentul 26, care propune dublarea Uh, sumelor, uh, pentru că dacă nu spunem de unde vin banii, nu avem uh, credibilitate. E doar o tehnică de, nego- de tactică de negociere pentru următoarele perspective financiare. Am înțeles acest lucru, dar cred că ar fi mai bine pentru credibilitate să spunem de unde vin banii. În ce privește 9, amendamentul 9, E foarte important să spunem că Um, finanțarea din uh, suplimentară din programul 4 de cercetare 7 e o propunere bună. Amendamentul 20 vorbește de uh, infrastructura de cercetare. Poate că e doar o chestiune lingvistică de formulare, dar banii din programul 4 uh, de cercetare ar trebui să fie uh, Uh, folosiți nu pentru infrastructură, nu, eu cred că ar trebui să investim în cercetare, în știință, acolo unde se constată că există o uh, lacună de finanțare, ar trebui să fie acoperită din uh, fonduri de, din programul cadru, cadru 7. Dar nu ar trebui to- banii să fie investiți în infrastructură. Mai am o problemă cu amendamentul 11 care este foarte bun din mai multe puncte de vedere, însă solicită uh, crearea unui sistem pentru evaluarea excelenței în carieră și pentru a evalua și performanțele, rezultatele universităților. Nu știu care este obiectivul, pentru că avem deja aceste peer reviews, uh, unele dintre ele sunt foarte bune, suntem implicați și în astfel de peer reviews la nivel mondial. Nu cred că e nevoie de un sistem european. Nu știu dacă acest sistem exclusiv european de notare al activității de cercetare este foarte bună. mi aș fi dorit să votăm separat pe acest uh, amendament, dar poate că putem să negociem înainte de plenară. Mulțumesc, doamna Riera Madurel. Mulțumesc. Ce spuneam? Spuneam înainte că aș dori și eu să mulțumesc uh, uh, domnului raportor pentru eforturile depuse. Aș dori să mulțumesc și raportorilor uh, din umbră. Din păcate, raportorul nostru din umbră nu a putut participa la ședința noastră. În ce privește propriile mele amendamente care au fost acoperite de amendamentele de compromis. Uh, domnul Odi, domnule Odi, vorbim foarte mult despre simplificare în acest raport și, într-adevăr, a fost uh, adoptat un raport foarte important, raportul doamnei Carvalho, în acest domeniu, un uh, document foarte meticulos, dar cred că e foarte important să milităm, să mergem în aceeași direcție, să folosim toate Uh, mijloacele pe care le avem uh, la dispoziție, mai ales în uh, domeniul de care vorbiți dumneavoastră, revizuirea programului Catu de cercetare 7. E foarte important că mediul de afaceri și nu numai el a ajuns la concluzia că e problema cea mai gravă în legătură cu programul cadru de cercetare 7. Știu că domnul raportor e în principiu de acord cu uh, acest aspect și a găsit chiar un compromis pentru a se referi la simplificare. Tot în legătură cu amendamentele, se vorbește de faptul că trebuie să încurajăm activitatea de cercetare, avem nevoie de mai mulți uh, cercetători pe cap de locuitor, mai ales uh, avem nevoie de mai multe cercetătoare. Trebuie să recunoaștem progresele înregistrate în cadrul programului cadrul de cercetare 7, Uh, însă, raportul din partea grupului de experți uh, menționează faptul că suntem foarte departe de atingerea obiectivelor noastre și de aceea trebuie, sau mă văd obligată să revin asupra nevoii de a ține cont de profilul cercetătoarelor în, uh, pe, întreaga, pe întregul ciclu de viață al unui produs. Și nu cred că ați inclus acest lucru în amendamentele de compromis. Aș dori să mă refer în final la propunerea domnului raportor în ce privește baza teritorială pentru cercetare și dezvoltare. E o chestiune foarte importantă, am discutat-o de mai multe ori. Bineînțeles că nu trebuie să sacrificăm excelența. De fapt, ar trebui să rămână uh, trăsătura noastră esențială. Dar poate ar fi posibil să reducem și acolo unde se poate să uh, depășim orice fel de lacune teritoriale sau de altă, uh, altă natură din sistem, astfel încât toată lumea să se bucure de șanse egale. Domnul Odi uh, a îmbrățișat această idee, sunt de acord cu el, însă când am citit raportul, mărturisesc că mi-aș fi dorit să există o formulă mai clară. Dar, încă o dată, uh, apreciez faptul că a fost acoperit de compromis și voi citi textul cu mai mare atenție. În ce privește cercetarea în domeniul apărării, amendamentul meu se referea la securitate în domeniul programului cadrului de cercetare, dar și aici cred că putem ajunge la un acord dacă discutăm. Mulțumesc. Doamna Carvalho. Just very short to... Foarte pe scurt, Aș dori să-i mulțumesc uh, lui Jean-Pierre Odi pentru tot ce a făcut și pentru felul în care și-a îndeplinit uh, misiunea în mod foarte deschis, a acceptat uh, propunerile noastre. Aș dori mai ales să îi mulțumesc faptul că a acceptat pachetul legat de simplificare și a acceptat și includerea uh, liniilor directoare sau o parte din ele pentru programul cadru 8 în acest raport. E foarte important să avem o anumită idee, să oferim linii directoare în legătură cu conținutul programului cadru de cercetare 8. Iar în ceea ce privește, în ce privește bugetul, așa cum spunea un antevorbitor, în legătură cu dublarea finanțării, noi nu cerem o majorare a cheltuielilor noi spunem că pentru noi cercetarea este mai importantă decât alte politici, decât alte domenii. Deci solicităm o sporire a mijloacelor bugetare pentru cercetare pentru bugetul următor. Am uh, redactat un uh, buget asemănător cu cel al Comisiei Șure pentru bugetul general și noi considerăm că e foarte important să vedem ce, de unde se pot lua bani pentru a uh, majora bugetul uh, pentru cercetare. Știu că și alți colegi de la alte comisii uh, vin cu aceeași cerere, dar noi insistăm pe ideea că uh, cercetarea este foarte importantă pentru competitivitatea, competitivitatea Europei și de aceea am inclus acest amendament. Și mă bucur de faptul că domnul Odi l-a integrat într-un amendament de compromis. Mulțumesc! La final dau cuvântul încă o dată domnului Odi. Vă rog. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor care au luat cuvântul. Aș dori să mulțumesc mai ales raportorilor din partea grupurilor politice. Foarte pe scurt câteva observații. Domnul Sucala are dreptate de fiecare dată când ne atrage atenția asupra uh, cunoștințelor științifice și a învățământului. E foarte important să avem această cultură științifică pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Uh, revenim la această idee a teritorialității, care nu a fost bine uh, formulată în raportul meu, se pare, dar e foarte important să identificăm uh, eminența cenușie peste tot în uh, Uniunea Europeană. Nu știm uh, de unde va veni următorul premiu Nobel și de aceea deci, e foarte important ca cercetarea să se facă pe întregul teritoriul Uniunii Europene și îmi pare rău de faptul că Comisia Regii, care trebuia să emită un aviz, din câte am înțeles, nu a avut timpul necesar pentru a se exprima. Eu m-am bazat pe un uh, studiu al uh, Comisiei de Politici Regionale care uh, propunea această abordare teritorială a cercetării. Deci consensul și compromisul care a fost redactat vizează faptul că trebuie să punem accentul pe excelență, dar că trebuie să facem și legătura între infrastructurile care trebuie să fie instalate pe teritoriul Uniunii Europene și trebuie să mai și cultivăm această excelență care este, sau pe geniul științific, care, de care uh, depinde rezolvarea problemelor majore cu care va trebui să ne confruntăm. Deci s-a găsit un echilibru, aș spune, între programul cadru și fondurile structurale care sunt în uh, gestiune uh, comună cu statele. Doamna Matias, mulțumesc de sprijinul dumneavoastră, mulțumesc și de deschiderea de care ați dat dovadă în domeniul cercetării. Uh, cercetării revin uh, asupra acestui aspect. Doamnă Eck, în ce privește industria, aveți dreptate. Constatăm că mediul de afaceri participă insuficient și există o problemă de coerență generală între statele membre și deci industria și uh, industria așa ar putea aduce contribuția și investi mai bine în cercetare cercetarea face parte probabil din aceste domenii în care ar trebui să avem o mai bună folosire a uh, banilor publici pentru a sprijini industria noastră. Dublarea bugetului. E vorba de propuneri din partea anumitor colegi întrebarea e foarte simplă. Știm că această dublare a bugetului va fi necesară. Va trebui să vedem doar cum uh, între Uniunea Europeană și statele membre, tot ce figurează în programul cadru, în fondurile structurale, deci cum putem să armonizăm toate aceste fonduri publice pentru a uh, ajunge la nivel european la o cercetare mai performantă, pentru că o cercetare cu adevărat europeană va fi una dintre condițiile competitivității continentului nostru. Deci, această dublare a bugetului nu rezolvă toate problemele, dar cel puțin venim pe tapet cu o uh, sugestie care va trebui să fie uh, adoptată la nivel politic. În încheiere, câteva cuvinte despre apărare experții confirmă acest lucru, nu ar trebui ca continentul nostru să piardă sau să rămână în uh, întârziere în acest domeniu al uh, apărării, al industriei de apărare și deci pe baza temeiului juridic pe care ni-l oferă tratatul, trebuie să ne întrebăm dacă cercetarea în domeniul securității, dar și alte subiecte uh, care îi pot, uh, pot fi uh, pertinente pentru militari, dar și pentru nemilitari, și trebuie să vedem dacă nu putem să avem o portare europeană acestor subiecte. Vom vedea dacă mâine vom uh, putea obține sprijin pentru propunerile de amendamente. Eu am dorit să dezbatem uh, pentru a vedea dacă Parlamentul European poate sau este în măsură să adreseze un uh, semnal Comisiei, îndemnând-o să facă propuneri. Iată, am formulat acest principiu și vă propun să continuăm dezbaterea noastră pe aceste teme. Iată, domnule președinte, câteva reacții în legătură cu uh, observațiile colegilor cărora le mulțumesc. Da, Și noi vă mulțumim, domnule Odi, pentru activitate. Uh, mâine vom vota. Acestea fiind spuse, reuniunea de astăzi se încheie. V-aș ruga repede, repejor, să părăsiți această sală, fiindcă vrem să începem o reuniune a coordonatorilor. Vă mulțumesc!